Uh, dear friends from each committee. Dragi prieteni, mă bucur de faptul că ați sosit. Prezența, sigur că nu este foarte numeroasă, dar sunt sigur că în câteva clipe vom fi mulți, mult, mult, mult mai mulți. Deci, haideți să îi mai așteptăm încă două-trei minute pe toți. Good morning. <clears throat> Welcome uh, once again. Third part of... Bun venit din nou la a treia reuniune uh, din această sesiune a comisiei noastre. Avem uh, schimb de vederi cu privire la prima încheiere a acordurilor internaționale. Un subiect foarte important, după cum știm cu toții, pentru că prima o reprezintă un parteneriat public uh, public, care implică Uh, participarea țărilor terțe, terțe, ceea ce complică potențial situația, dar care ar putea să fie foarte util pe vi vi viitor. Uh, pentru țările care nu au putut uh, participa la Orizont 2020, ele au trebuit să poată să negocieze același tip de acord cu Uniunea Europeană. Deci, astfel pot participa la prima. Patru dintre aceste negocieri au fost încheiate de către Comisie. Egiptul, Libanul, Iordania și, și încă o carte. Comisia și-a dat acordul pentru ca uh, aceste acorduri să intre în vigoare. Prima trebuie să intre în vigoare în 2018, în ianuarie 2018. Deci uh, trebuie să ne grăbim. Doamna Sacorafa este raportoare și aș dori să vă rog să luați cuvântul. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την νέα εταιρική σχέση στον τομέα της έρευνας και της κοινωνίας στην περιοχή της Εμεσογείου Πρίμα τον περασμένο Ιούλιο με συντριπτική πλειοψηφία. Sunt foarte importante noile parteneriate în domeniul cercetării și inovării și um, sunt susținute de o mare majoritate. Este un uh, parteneriat în temeiul articolului 185 din tratat și se referă la domeniul uh, bazinului mediteranean. Acum uh, și, până, și de la 1 ianuarie 2018 se prevede punerea în aplicare a tratatului. Va trebui să găsim uh, soluții practice pentru securitate, dar și uh, pentru uh, susținerea producției agricole și protecția consumatorilor. Este vorba de susținerea creșterii bazate pe includere în acest cadru de parteneriat și e vorba și de coordonarea și consolidarea cercetării. Trebuie să realizăm programe comune în um, acest parteneriat um, multidimensional. E, un, um, e o zonă unde sunt multe conflicte, războaie civile, violență, instabilitate politică, fundamentalism, protecția climei e foarte importantă și este, clima are de suferit. Trebuie să gestionăm mai bine resursele ca să uh, ne asigurăm că nu vor avea loc uh, migrații din motive climatice. Avem de asemenea de a face și cu o criză umanitară și e important să combatem cauzele acesteia. Trebuie să reducem presiunea migratorie și avem nevoie de investiții în infrastructură pentru a uh, împiedica migrația. Cred că acest uh, acord reprezintă un pas în direcția cea bună. Dragi colege și colegi, iată că avem un exemplu rar de uh, diplomație științifică a Uniunii Europene. Contribuția noastră e foarte importantă și atât statele membre cât și statele terțe reușesc să își pună în comun forțele și să uh, demonstreze că colaborarea mondială cu Uniunea Europeană este un lucru foarte valoros. Avem uh, nouă state membre care uh, au demarat această inițiativă, sunt 19 acum în total și uh, câteva state non-UE și uh, colaborează în domeniul științific, tehnologic și non-tehnologic. Uh, cu statele terțe pe care le-am numit uh, s-au uh, negociat acorduri cu Algeria, Egipt, Iordania și Liban. Tratatele sunt negociate și urmează încheierea procedurii legislative. Aceste state vor avea astfel posibilitatea de la 1 ianuarie să participe la prima. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă! Aș dori să-i rog pe reprezentanții grupurilor politice să ia cuvântul. Domnul Rubich, în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această inițiativă a Uniunii Europene în numele uh, Partidului Popular European. Pentru noi este foarte important să ameliorăm munca științifică și chiar în statele numite avem o mare șansă să devenim activi. De la 1 ianuarie 2018, dacă va intra în uh, vigoare prima, cred că vom uh, avea un mare avantaj. Aș vrea să vorbesc despre Iordania, cu care avem uh, contacte foarte bune Recent a avut loc World Science Forum și cred că acesta trebuie să fie o platformă pentru Uniunea Europeană, pentru ca Uniunea Europeană să își consolideze uh, munca științifică și cooperarea în acest domeniu. E foarte important și forumul SDS din Japonia. Acolo au fost 12, la, 12 uh, laureați ai Premiului Nobel care au discutat probleme uh, globale și, uh, desigur, în centru au fost teme care ne interesează foarte mult. De aceea, cred că este important să punem accentul pe dezvoltarea durabilă și uh, ITRE uh, cred că trebuie să își uh, pună amprenta pe uh, acest uh, cadru. Noi ne ocupăm de energie și în acest domeniu este esențială colaborarea internațională și colaborarea cu statele acestea în special. Pe 17 mai uh, ne întâlnim cu forumul SDS, încercăm să consolidăm platforma internațională și nu putem decât să susținem acest proiect. Vă mulțumesc! Mulțumesc! În numele SND, doamna Cabezon Ruiz. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep prin a-mi exprima mulțumirea cu privire la faptul că programul Prima își continuă cursul și recunoaște și eforturile făcute de Parlament în ultimul an pentru a vedea lumina zilei. care A fost aprobat în iulie anul acesta. Prin urmare, încă o dată îmi exprim mulțumirea, inclusiv cu privire la acordurile internaționale încheiate de comisie cu țări cum ar fi Iordania, Liban și Acestea fiind spuse, există 11 țări europene, 8 din partea de sud, care vor colabora pentru a găsi soluții, nu doar pentru la 100 de milioane de persoane care astăzi traversează sau trăiesc în zona Mediteranei și au dificultăți să aibă acces la apă, uh, nu au o siguranță alimentară, acesta este un exemplu de diplomație științifică ce va promova pacea, dezvoltarea și cunoașterea. Este un program cu o mare plus valoare europeană, care este avut în vedere și în revizuirea programului Orizont 2020. Trebuie să fie luat în vedere pentru a intensifica numărul de proiecte în aceeași direcție. Prin urmare, Dorim ca Parlamentul să fie informat în mod detaliat odată ce începe implementarea și vreau să-mi exprim uh, deschiderea pentru ca acest program să fie un succes. Mulțumesc, domnul Maria din, din partea ECR. To programa prim... Mulțumesc, domnule președinte. Programul Prima e foarte interesant din foarte multe puncte de vedere. Noi ne-am exprimat um, opiniile pe fond um, în legătură cu negocierea prima și cu uh, dotarea acestui program și um, am spus încă de pe atunci că avem anumite nemulțumiri. În legătură cu domeniul de aplicare, sigur că este foarte important uh, să susținem diplomația științifică și colaborarea cu state terțe în domeniul energiei, cercetării și tehnologiei și, uh, de asemenea, în domeniul accesului la apă. Dar uh, trebuie să ținem cont și de uh, migrația în direcția Uniunii Europene, care trebuie să fie redusă. Războiul, sărăcia, schimbările climatice duc la creșterea presiunii migratorii. Și aș vrea să fac următoarele observații. Eu sunt de părere că um, aceste eforturi uh, cu geometrie um, variabilă nu sunt foarte utile. Sunt um, state membre care um, uh, suportă cel mai mult din povară și cred că la acest proces legat de migrație ar trebui să nu participe doar uh, Grecia, Italia, Spania, sunt, pentru că sunt afectate toate statele membre și toate statele membre trebuie să se implice. În afară de acest lucru, e vorba de uh, rolul uh, tot mai mare al uh, ONG-urilor în acest program. Pentru mine nu e clar cum se va gestiona această implicare la programele de dezvoltare în state terțe, dar și în Italia și Grecia. Știu că vor fi alocate fonduri uh, ONG-urilor active în domeniul migrației. Uh, și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt utilizate în mod corect pentru a-i ajuta pe migranți și nu pentru obiectivele proprii ONG-urilor. Încă un minut, vă rog. Uh, să știți că de aceea suntem uh, destul de îndoiți, la fel uh, nu prea ne convine participarea Turciei. Sunt foarte mulți migranți care sunt trimiși de Turcia, practic, în spațiul mediteranean. Cred că, per total, putem evalua pozitiv această inițiativă, însă am dorit să primim informații mai exacte despre uh, Algeria, Egipt, uh, Liban, Iordania și includerea lor în acord. Cred că Parlamentul European trebuie să fie uh, informat regulat despre uh, evoluția situației și cred că, în orice caz, procedura trebuie să fie încheiată până la sfârșitul anului. Mulțumesc! Madame Viernic represents ALDE. On behalf of Reprezentanta ALDE. De fapt, îl reprezint și pe colegul Telicca, spune doamna Vernic. Noi sprijinim acest parteneriat pentru cercetare și uh, inovare în zona mediterană așa numitul uh, program uh, Prima. De la început am uh, sprijinit acest program pentru că el stimulează investi- investițiile și cercetarea în domeniul agriculturii și al gestiunii apei, dar, așa cum s-a spus de către raportor, poate fi și un instrument de diplomație culturală. Astfel, putem crește calitatea vieții acestor persoane. Vom putea găsi soluții la probleme legate de schimbările climatice și apoi putem și înlăzni dialogul între Uniunea Europeană și țările terțe din Mediterană. În iulie 2017 am încheiat un acord uh, cu Consiliul și cu Comisia pe textul final al propunerii. În calitate de raportor alternativ pentru acest uh, da, dosar, Pavel consideră că nu este un, niciun motiv pentru ca programul să nu fie lansat și încurajează Parlamentul să își dea acordul prin uh, Uh, scrisori uh, de consimțământ pentru uh, Algeria, Egipt, Iordania și Liban, având în vedere sprijinul de la Comisie și de la plenară, Parlamentul va face un pas important înainte. Mulțumesc. În numele verzilor, domnul Turmes. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, este o inițiativă minunată și ar trebui să mulțumim nu doar Comisiei, ci și Parlamentului pentru uh, lansarea ei rapidă. Schimbările climatice vor reprezenta un uh, stres imens uh, pentru agricultură, pentru păduri, pentru apa de băut. Toate studiile confirmă acest lucru din aceste țări uh, și deci trebuie să încurajăm la toate nivelurile cooperarea științifică. Și aceasta fără a aduce prea multă politică în dosar. Uh, nu cred că ar trebui să facem uh, un amalgam, să uh, amestecăm aceste probleme cu migrația și așa mai departe. Deci nu sunt de acord cu abordarea PP-ului. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Iuso. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că deja s-a spus tot ce trebuia spus, inclusiv cele spuse de domnul Turmes, care nu are nicio legătură cu migrația. Este o, un program de sprijin, de dezvoltare științifică pentru mediu. Am văzut cât de important este prima, am aprobat programul. Țările terțe care nu fac parte din programul Orizont 2020 trebuie să respecte, trebuie să se conformeze, trebuie să încheie acorduri internaționale conform articolului 1 aliniatul 2, acorduri cu Uniunea Europeană. Din iulie anul acesta, Uniunea Europeană lucrează în acest sens. Deja a încheiat acorduri cu Algeria, Egipt, Iordan și Liban. Revizuirea oficială urmează să aibă loc. Comisia a transmis Parlamentului informații referitoare la aceste acorduri. Deci, revizuirea oficială va fi transmisă anterior de Consiliul și Serviciul Juridic ne-a consiliat să nu adoptăm o poziție oficială cu privire la acord, deci va trebui să așteptăm, însă suntem în totalitate de acord cu aprobarea acestor acorduri, astfel încât să intre în efect cât mai repede, la 1 ianuarie 2018. Mulțumim, domnul Zorinio. Mulțumesc, domnule președinte. Avem uh, vești bune deci în legătură cu punerea în aplicare acestor uh, programe de cercetare pentru uh, țările limitrofe Mediteranei. Mai bine de 400 de milioane de euro uh, vor fi mobilizate pentru programe foarte importante în domeniul apei, al securității alimentare și așa mai departe. A fost întotdeauna vorba de probleme importante, dar care sunt tot mai acute, tocmai în contextul schimbărilor climatice suntem la mai puțin de trei luni de la lansarea acestor programe și aș dori să vă relansez un apel. Aș dori să nu înregistrăm uh, uh întârzieri în lansarea lor. Aș dori să salut uh, tot ce s-a făcut la Parlament, mai ales în uh, negocierea cu Consiliul. Programul final este mult mai bun decât uh, cel prezentat inițial. Aș dori să salut și faptul că s-au putut încheia patru acorduri cu țări terțe, Algeria, Egipt, Iordania și Libanul iar Parlamentul trebuie să-și dea avizul, astfel încât uh, să nu se înregistreze uh, întârzieri în uh, acest proces. Trebuie să ținem cont pe două fronturi Uh, am înregistrat progrese, mai ales la negocierile cu Consiliul. Trebuie ca uh, principiul uh, de, deci ca finanțările să nu piardă din sume și apoi trebuie să ne asigurăm că banii sunt inverti, țin cont sau sunt investiți în funcție de nevoi. Deci trebuie să ne asigurăm că programele sunt lăsate la timp. E o veste bună și trebuie ca totul să se transpună în fapte. Mulțumim, constat că toate grupurile susțin acest Uh, aceste programe. O rog pe doamna Cristina Russo, director de la Digi Research, să ia cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Um, e o adevărată onoare pentru mine să particip la reuniunea ITRE și să vă informez în legătură cu aceste acorduri pe care chiar le-am negociat, dar aș dori în primul rând să vă mulțumesc, domnule președinte, dumneavoastră, uh, comisiei și raportoarei pentru toate eforturile depuse pentru uh, adoptarea actului de bază prima. Și mă bucur de faptul că doamna Zagoraf a fost uh, numită și raportor pentru aceste acorduri. Cred că eurodeputații care au luat cuvântul au spus cât de important este programul Prima pentru cercetare, pentru inovare, pentru a crea locuri de muncă și de ce a împiedica migrația și s-a vorbit foarte mult și despre această diplomație științifică. Nu o să repet toate aceste aspecte pentru că ați recunoscut cu toți importanța lor. Așa cum ați spus, uh, bazul, actul de bază prim a fost adoptat în iulie 2016, iar în momentul adoptării acestui act am început negocierile oficiale pentru acordul prima. Și mă bucur de faptul că aceste negocieri au uh, fost încununate de succes și au fost încununate uh, rapid cu patru dintre țările uh, Uh, cu care uh, trebuie să avem legături privilegiate. Cu Iordania, în 10 iulie am uh, inițiat acordul, iar semnarea lui este prevăzută cu ocazia Forumului Științific Mondial în 10 noiembrie. Am notat și cele spuse de domnul Rubich în legătură cu importanța acestui forum științific mondial și faptul că aceste țări mediterane trebuie să fie asociate mai strâns la aceste inițiative globale cu privire la cercetare. Negocierile cu Algeria au început uh, și ele foarte repede și au fost finalizate în 11 iulie. Am inițiat uh, acordul în uh, Alger. Apoi cu Libanul am avut un proces de negociere foarte rodnic, care a fost finalizat în 18 iulie Uh, la, iul, uh, la Bruxelles a fost inițiat uh, acordul, iar cu Libanul negocierile au durat puțin mai mult, ele au fost finalizate în 28 iulie doar. Așa cum spunea și doamna Iuso, serviciile Parlamentului au examinat cu mare atenție aceste acorduri, dar nu o să vă surprindă faptul pentru că uh, conținutul uh, acordurilor a preluat dreptul uh, internațional uh, în vigoare, deci uh, actul de bază este conform cu legislația internațională, deci uh, sper să procedăm cât mai repede cu lansarea acestor proiecte. În legătură cu Marocul, în final, pe baza acestor negocieri încununate de succes cu aceste, aceste patru țări, Comisia, în 11 august, a adoptat propunerea pentru propunerea Consiliului cu privire la semnarea și aplicarea provizorie a acestui acord și pentru finaliza, finalizarea acestor acorduri cu cele patru țări. În, 26, în 25 septembrie, Consiliul a dat și el undă verde în uh, numele Uniunii Europene pentru semnarea acestor acorduri prima, uh, care urmează să fie supuse la vot uh, în Parlamentul European și, după cum spuneați, domnule președinte, e foarte important să obținem avizul Parlamentului înainte ca Consiliul să-și adopte decizia. Așa cum spuneați chiar dumneavoastră, este foarte important ca acest proces să fie cât mai uh, rapid pentru ca aceste patru țări să participe chiar de la început uh, pe picior de egalitate uh, în uh, aceste acorduri prima. Acesta era scopul inițial al inițiativei. Înainte de a conchide câteva cuvinte despre Maroc, au avut loc uh, negocieri cu Marocul, am fost deja de două ori la Rabat și ne-am pus de acord uh, pe uh, toată, toți termenii acestui acord, cu excepția clauzei de uh, teritorialitate. Sigur, aici există problema politică de care sunteți conștienți, deci uh, finalizăm dezbaterile, negocierea și pe această clauză, deci aplicarea teritorială a acordului și, având în vedere dezbaterile între Uniunea Europeană și Maroc, probabil că negocierea acestui acord uh, va necesita puțin mai mult timp. Deci, așa cum uh, v-am uh, propus deja, am dorit să continuăm cu cele patru acorduri cu Algeria, Algeria Egipt, Iordania și Liban, fără întârziere, și vă asigur de sprijinul meu necondiționat și al colegilor pentru negocierile cu Marocul. Mulțumim, doamnă, pentru această prezentare foarte optimistă, doamna Zecorafa vă rog uh, concluziile la dezbatere. Da, înainte de toate, aș dori să-i răspund domnului uh, Marias, uh, care și-a exprimat anumite dubii. Este vorba, în primul rând, de faptul că doar puține state membre uh, sunt implicate și uh, este nevoie de ONG-uri. Partea turcă uh, joacă un rol important și e important și, ca și la noi în Parlament grupurile să fie de acord pentru a ratifica acest tratat de colaborare internațională. Și aș dori să mai spun următorul lucru. Prima se referă la uh, fonduri pentru uh, universități, pentru cercetare, pentru instituții independente și uh, e în primul rând vorba de colaborare internațională, indiferent de uh, uh, participarea statului uh, dumneavoastră la prima, uh, Uh, eu vreau să mă asigur că toți susținem acest program, pentru că este în interesul nostru. Trebuie ca această inițiativă să-și îndeplinească obiectivele pentru a se stimula uh, inovația în cercetare. Mulțumesc! 20 octombrie, termenul pentru amendamente, aproximativ într-o săptămână. la ora de 12. De fapt, nu, seara. Deci 20 octombrie seara pentru amendamente. Acesta este termenul pentru amendamente, foarte important. Pentru că ne grăbim cu aceste programe, trecem însă de la un uh, subiect important la un alt subiect, la fel extrem de important, piața internă a energiei electrice, reformare, reguli comune pentru piața internă a energiei electrice, tot reformare. Știți foarte bine, avem de-a face cu pachetul energie curată. Începem acum negocierea finală pe marginea patru propuneri legislative. Avem 2820 de amendamente, nici mai mult, nici mai puțin. inclusiv amendamentele din proiectul de uh, raport al raportorului. Deci toate amendamentele sunt depuse la uh, cele patru texte împreună. Știți că e foarte important să discutăm acest, uh, aceste subiecte în profunzime. care au legătură directă cu alte texte legislative Agenția UE pentru cooperarea autorităților de reglementare din domeniul energiei și apoi pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Deci avem patru dosare. Pentru primele două dosare, raportor este colegul Carinci. Vă rog. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Așa cum spunea pe drept cuvânt domnul președinte, Uh, avem de-a face cu două texte legislative care au uh, primit cam aproximativ 3.000 de amendamente. Bineînțeles că amendamentele se învârt în jurul unor subiecte asemănătoare, deci uh, nu e o muncă neapărat imposibilă sau titanică, dar e foarte interesantă. Majoritatea amendamentelor susțin direcția pe care am propus-o inițial, respectiv ca uh, piețele să devină funcționale, să limităm intervenția statului, să eliminăm sau să uh, reducem uh, subvențiile care denaturează concurența și să ne asigurăm că gospodăriile și companiile consumatorii au acces pe picior de egalitate la, la, la energie. Există însă o problemă fundamentală care se pune ar trebui ca uh, uh piața să uh, încurajeze doar o tehnologie. Aș putea să vorbesc în germană ca să nu mai aveți nevoie de traducere. Puteți începe de la început. Da, o să încep de la început. Nu, nu funcționează? Nicht. Nein, nicht? Is anything working? I'll speak in Latvian, maybe the... O să vorbesc în letonă, poate că cabina letonă funcționează. Da, mă auziți? I'll, I'll try once again. I'll continue in English. Is it... Continu în limba engleză. <laughs> Sunteți pe recepție? Procedăm, domnule președinte. Dacă vorbesc în germană, atunci e o problemă. Ajunge în engleză, la cabina de engleză sau nu? Deci dacă vorbesc în germană, avem traducerea în engleză? Bun, atunci o să încerc să vorbesc în limba germană. She's okay now? Cabina de engleză funcționează? Can canalul de engleză? Da? A, ah, s-a rezolvat problema. Nu trebuie decât să perseverezi. Ce prefer, Christian, germană sau engleză? E mai ușor, vorbesc în engleză. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. 3.000 de amendamente au fost depuse. Cam toate merg în aceeași direcție, direcția mea inițială. Va trebui să răspundem însă la o problemă fundamentală. Uh, ar trebui ca noua configurație de pe piață să țină cont de o tehnologie, să favorizeze un tip de tehnologie sau, din contră, să fie neutră din punct de vedere al uh, tehnologiei. Și multe amendamente ale colegilor pun accentul pe uh, depozitare, pe partea de, uh, uh, de cerere și așa mai departe, însă eu cred că uh, trebuie să ne asigurăm că legislația funcționează pentru viitor, pentru că nimeni nu uh, va ști uh, cum va arăta viitorul, care vor fi tehnologiile care uh, vor exista pe viitor, s-ar putea să fie progrese nesperate într-un, într-un domeniu, de exemplu al celulelor cu hidrogen, nu știe nimeni, nici eu, și deci o să încerc să mă asigur că toate tehnologiile, oricare uh, sunt ele, funcționează. Deci optez pentru uh, abordarea neutră din punct de vedere tehnologic. Care este obiectivul meu? Dacă vrem ca piețele să funcționeze corect, atunci, deci dacă vrem ca pe piață să fie concurență, atunci piețele cu noi tehnologii Știm că ele pun accentul pe sursele regenerabile de energie. Deci colegii care vor uh, ca e important ca sursele regenerabile să fie favorizate, uh, ar trebui să știe că nu e așa. Deci uh, trebuie să asigurăm condiții egale pe piață, după care sursele regenerabile vor urma. Așa văd eu lucrurile. Există câteva subiecte în care uh, părerile sunt uh, foarte uh, diferite. Centrele regionale propuse de către comisie, noi le numim centre de coordonare regionale, colegii se pare că sunt de acord cu ele, dar întrebarea este dacă punem accentul pe o abordare europeană sau, din contră, menținem abordarea națională TSO. Și una este să spui că uh, există fluctuații uh, pe uh, sistem, uh, deci pe, pe rețea și că uh, TSO-ul ar trebui să rezolve această problemă, dar există o altă problemă legată de uh, fluxul transfrontalier. Ce se întâmplă când un TSO uh, trebuie să intre în contradicție cu un alt TSO? Deci trebuie să ne asigurăm că avem o piață care funcționează și la nivel transfrontalier. O altă chestiune importantă o reprezintă uh, standardul, uh, standardul uh, de performanță al emisiilor, deci mecanismele de capacitate, așa numitul 550 pe care toată lumea dorește să îl discutăm. Avem diverse posibilități, în primul rând niciun fel de limită, apoi spun că nu avem nevoie de 550 și 450, alții spun 350, unii spun că uh, nu ar trebui să ne atingem de rezervele strategice. Uh, Verzi au un amendament minunat care spun că e, trebuie să vizăm doar importurile. Deci, iată, Parlamentul acoperă întregul spectru, dar va trebui să dezbatem și să găsim o abordare rezonabilă. Unele state membre Uh, spun că uh, coproducția trebuie să fie independentă, e o realitate. Alții optează, uh, unele mizează pe cărbune, altele pe energia nucleară, unele încurajează sursele regenerabile, alte state mizează pe gaz. Deci, avem poziții foarte diferite și provocarea va trebui să ajungem la un numitor comun și să vedem și cum putem negocia cu Consiliul la trilog. Acum, în ce privește directiva, se mai pune problema bazei uh, reglementate. Am înțeles că este o problemă care apare în mai multe state membre pentru că uh, consumatorii se confruntă cu situații diferite. Uh, în unele părți din Europa, de exemplu în țara mea, avem uh, prețuri dereglementate, liberalizate pentru uh, gospodării, pentru, compa- pentru companii și uh, putem spune că concurența funcționează foarte bine și avem prețuri competitive la electricitate față de alte părți din Europa. În alte părți din Europa însă există prețuri uh, garantate. Și sigur că ideea e să nu uh, pedepsim niciun sistem care are un preț reglementat, pentru că acest preț este rezultatul lipsei de concurență, a lipsei de interconectare. Dacă liberalizezi, dacă nu ai concurența adecvată, atunci, într-adevăr, rezultatul e ca tarifele, că tarifele pot să, uh, să crească. Deci dacă eu sunt uh, monopol și uh, se aplică această metodă a liberalizării, s-ar putea să am tendința să cresc uh, prețul. Deci eu cred că ar trebui să încurajăm prețurile uh, de reglementate fără a pedepsi piețele unde nu se poate liberaliza total piața. Pentru că uh, atunci când liberalizezi prețurile trebuie să ții cont de toate împrejurările de pe piață. Mi-am epuizat cele 5 minute, de fapt le-am depășit cu 40 de secunde. Am discutat de mai multe ori cu raportorii din umbră, sunt deschis la negocieri, va fi o mare provocare, dar în orice caz sper să ajungem la o poziție comună care să încurajeze uh, dezvoltarea uh, pieței electricității. Mulțumim, domnule raportor. Ați uh, identificat aspectele cele mai importante din, raport, din rapoartele dumneavoastră. În numele socialiștilor și democraților, doamna Werner. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, für beide. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ambele rapoarte. Ați spus că s-au depus aproape 3.000 de amendamente. Eu uh, aș vrea să fim foarte precauți în găsirea unei poziții bune a Parlamentului, pentru că cred că um, pozițiile noastre nu sunt atât de, de depărtate. În ceea ce privește centrele uh, de coordonare regională, în ceea ce privește um, furnizorii din UE și din afara UE uh, și încă niște elemente. Sunt de acord cu raportorul și ceilalți raportori din umbră. În legătură cu centrele de coordonare regională, trebuie să avem o competență de decizie cu um, relevanță regională, aș spune eu, și trebuie să ne asigurăm că nu creăm noi uh, structuri paralele cu, coordonat, cu centrele de coordonare a securității regionale, uh, după cum uh, a spus și domnul Carinț. La fel, uh, în ceea ce privește uh, chestiunea legată de entitatea uh, UE în acest domeniu, amendamentele cred că merg în aceeași uh, direcție. Trebuie ca centrele de coordonare să aibă autorizația să poată participa la aceste entități. Uh, și regulile de punere în aplicare trebuie respectate foarte strict. Din păcate, Comisia nu a uh, făcut ceea ce trebuia în legătură cu anumite state membre și a protejat mai mult interesele altora. Amendamentele arată uh, cât de fragmentată este piața. E foarte important să se păstreze și posibilități de marjă de manevră, pentru că sunt state membre care nu au decis în ce direcție vor să se îndrepte și ce mecanisme de capacitate vor să implementeze. Pentru uh, grupul S&D, uh, subiectul uh, Trust Transition este foarte important. E foarte importantă decarbonizarea producției de curent electric, dar trebuie să ne asigurăm că avem o tranziție echitabilă pentru um, lucrătorii din zonele vizate tranziția structurală în regiunile dependente de cărbune trebuie să se realizeze pe termen lung și să fie foarte bine planificată și de aceea am dorit să introduc un nou articol separat. Pentru grupul meu e foarte important acest lucru și uh, tranziția energetică nu va reuși dacă nu suntem susținuți de consumatori. De aceea e foarte important pentru mine ca protecția consumatorilor să fie și ea consolidată în directivă. În uh, legătură cu uh, uh, pro, prevederile privind rezervele, cred că e foarte important să uh, ne asigurăm că se respectă și interesul centralelor mici, nu doar al celor mari. Domnule Carins, um, sper să avem în continuare o colaborare foarte bună și între noi și cu uh, ceilalți raportori din umbră și cred că e mai importantă calitatea decât uh, viteza. Sunt aproape 3.000 de amendamente, e vorba de reforma întregii piețe a curentului electric, și cred că trebuie pur și simplu să uh, ne dăm tot interesul ca să iasă bine. Vă mulțumesc. Thank you very much, madam. Uh, uh... Mulțumim. În numele grupului ECR are cuvântul domnul Krasnotemski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu aș uh, dori să fac o observație de ordin general. În primul rând, ne-am întâlnit, am avut uh, întâlnirea raportorilor, uh, am citit o parte din amendamente și am identificat uh, două pericole posibile în legătură cu mentalitatea noastră legată de reglementarea pieței pe viitor. Cred că ar trebui să evităm extremele. Una dintre extreme ar fi tendința de a înființa o piață ideală, care să se autoreglementeze, deci fără niciun fel de intervenție, niciun fel de intervenție externă. O astfel de piață ideală ar urma să-și găsească singură soluții la probleme. În trecut, în Europa de Est, credeam, împărtășam această Uh, această mentalitate. Dar am aflat între timp că nu există uh, piață ideală. Deci e o extremă pe care ar trebui să o evităm. Și mai există o altă extremă, un fel de abordare mesianică, o utopie. Uh, respectiv să tratăm acest pachet ca o ultimă șansă de a salva omenirea de la această catastrofă creată de către schimbările climatice. Bineînțeles, uh, schimbările climatice sunt importante și chestiunile de piață sunt și ele importante, dar trebuie să le tratăm cu realism. Și să nu uităm și te- progresul tehnologic posibil. Sigur că nu totul figurează în uh, pachet, dar să ne gândim și la costurile sociale și la faptul că există diferențe între statele europene în ceea ce privește uh, situația economică și socială. diferențe care țin și de competențele diferite ale centrelor uh, operaționale, regionale și așa mai departe. Dar mai există și alte diferențe și alte probleme. Problema uh, uh, tratamentului diferit a piețelor de capacitate și apoi a tratării diferite a rezervelor strategice, de exemplu. Cred că sunt aspecte pe care ar trebui să le avem uh, în vedere. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui amendament pe care l-am depus uh, chiar, chiar eu, numele grupului nostru politic. E vorba de zonele de tarificare, zonele de ofertare. Am vorbit uh, cu uh, reprezentantul comisiei ieri și el mi-a spus că adesea comisia nu are la dispoziție instrumente în situații de crize. Deci Fluxurile circulare, de exemplu, ar putea, uh, a, a fost, au fost identificate ca probleme recent, dar ce vă puteam eu spune e că grupul nostru nu vrea să cedeze prea multe competențe Comisiei Europene. În uh, situații în care sunt probleme, Comisia ar trebui să aibă competențe pentru aceste zone de ofertare. Uh, doamna Calas, mulțumesc. Aș dori și eu să mulțumesc uh, raportorului pentru eforturile depuse, pentru compromisuri. Așa cum spuneam în dezbaterile dinainte, noi uh, sprijinim abordarea bazată pe piață și deci nu am depus amendamente în ce privește mecanismele de capacitate pentru că sprijinim abordarea raportorului. și uh, tot ce ține de uh, posibilele denaturări ale pieței. Apoi, în ceea ce privește uh, dispecerizarea prioritară și uh, reglementarea tarifelor, noi sprijinim uh, poziția raportorului. Uh, trebuie să ne gândim în contextul uh, dispecerizării prioritare uh, dacă nu putem să uh, eliminăm o parte din excepții. Trebuie să ne gândim, de exemplu, și posibilitatea de a delega răspunderea în mod cât mai eficient. Iată care sunt elementele care credem că ar putea asigura funcționarea de succes a pieței, mai ales în ce privește sursele regenerabile. Dacă menținem doar excepțiile, fără să ținem cont de integrarea pieței, nu ajutăm pe nimeni pe termen lung. În ceea ce privește cooperarea regională, eu cred că aceste centre uh, regionale de coordonare, ROX, așa cum sunt numite sau cum vor fi numite, ar trebui să aibă și competențe de decizie, așa cum a spus și grupul socialiștilor și democraților. Ar trebui să ne asigurăm că procesul de luare a deciziilor uh, este inclusiv și este echilibrat uh, uh, și geografic și nu ca un TSO dintr-o țară mare să ia singur decizia, pentru că e vorba de decizii obligatorii, să nu uităm. În ce privește entitatea UE, uh, OSD, e foarte importantă pentru a evita conflictul de interese. Trebuie să o sprijinim. Și să nu uităm și uh, schimbările digitale, foarte importante pentru grupul nostru, deci vom uh, depune amendamente în ce privește fluxul de date, gestionarea datelor, importanța accesului neutru la date, dar și folosirea smart um, contoarelor inteligente, smart meters Aș dori să vă reamintesc că unele state membre au uh, instalat aceste contoare, altele nu. Uh, deci, uh, dacă le mai dăm uh, un uh, răstimp, am uh, amâna instalarea acestor contoare inteligente cu încă 20 de ani. Deci, uh, sperăm să se țină cont de toate aceste uh, aspecte. Mulțumim, domnul Turmes, din partea versilor. Îmi place și mie felul în care raportorul a organizat uh, reuniunile cu raportorii alternativi. Uh, încearcă într-adevăr să procedeze profesionist. Piața trebuie să fie echitabilă, transparență, transparentă și transfrontalieră. Ce înseamnă echitabilă? Trebuie să punem capăt tuturor denaturărilor de pe piață. Uh, cărpunele înseamnă poluare. Energia nucleară nu plătește pentru dezafectarea centralelor sau pentru uh, asigurări. Există toate aceste distorsiuni, uh, aceste denaturări pe piață și atâta timp cât ele sunt pe piață, ne aflăm pe o piață în care prețul este foarte scăzut. 30 de euro nu e un preț de piață pentru nimeni. Și de ce am ajuns la acest preț? Datorită supracapacităților. De ce avem supracapacități? Pentru că UE ETS a eșuat și cărbunele uh, nu este eliminată și uh, uh energia nucleară nu uh, plătește prețul pe care ar trebui să-l plătească pentru poluare. Deci ar trebui să ne dezbărăm de toate aceste denaturări de pe piață și atâta timp cât ele vor exista, cred că ar fi Uh, nedrept să îi să pe, pedepsim singura sursă care nu poluează și care nu uh, lasă un patrimoniu negativ imens, adică sursele regenerabile. Deci aceasta este uh, sarcina noastră în ceea ce privește echitatea. Uh, avem nevoie de echitate nu numai pe piața europeană, ci și în afara granițelor. Uh, Uniunii Europene. Ne dorim cu adevărat ca cărbunele uh, bulgar, centralele uh, nucleare să funcționeze pentru că uh, cărbunele din Serbia uh, nu este suficient, este prea scump. Ne dorim ca cărbunele din Ucraina, de exemplu, să uh, năpădească piața europeană. Deci avem nevoie și de reglementări la granițe. În ce privește transparența, da, într-adevăr, TSE-urile, OSD-urile, toate intervin în acest proces de transparență. Uh, trebuie ca toate aceste aspecte să se uh, facă cât mai aproape de piață, să fie incluse pe piață în mod uh, cât mai transparent. și apoi funcționarea uh, optimă din punct de vedere economic al pieței electricității, care trebuie să depășească granițele naționale. Deci trebuie să vizăm uh, zonele geografice mai uh, mari, dar uh, trebuie să le reglementăm aceste zone, astfel încât uh, ne dăm seama că avem uh, nevoie de mai multă coordonare la nivel de uh, ROX și și de decizii uh, bine țintite pentru anumite zone. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ernst de la GUE. Habe ich Glück gehabt, dass ich vorher noch genießt. Am, uh, am să mulțumesc și eu, în primul rând, raportorului. Eu cred că ar avea sens să discutăm um, împreună anumite teme și toate amendamentele aferente. Uh, sigur că uh, sunt articole legate de capacitate care sunt corelate și uh, cred că e important să avem o abordare cât mai practică. Ar fi mai simplu dacă am uh, lua o bucățică cu bucățică. Asta ar fi rugămintea mea. Dacă mă întrebați ce e cel mai important pentru noi, pentru noi e cel mai important uh, să reunim trei lucruri. Sigur, în primul rând, securitatea aprovizionării, apoi accesul la energie, să nu fie nicio regiune exclusă și, în al treilea rând, obiectivele legate de protecția climei, pentru că nu are niciun uh, sens altfel. Uh, trebuie să uh, ne asigurăm că luăm în, cât se poate de în serios obiectivele climatice. Pentru că în acest mandat de multe ori mi se pare că le-am neglijat. Aceste trei lucruri trebuie rezolvate, în primul rând, și tot restul uh, vine după aceea, inclusiv uh, tot ce se spune despre echitate. Deci, uh, da, uh, fragmentarea pieței, sigur, definiția care s-a dat nu convine neapărat, dar suntem de acord că există această problemă. Apoi, în legătură cu mecanismele de capacitate, am discutat despre acest lucru și cred că ne apropiem de poziția dumneavoastră, dar mai trebuie să analizăm diferitele articole, uh, am și făcut câteva propuneri. Uh, pentru noi, uh, chestiunea last resortului trebuie să fie uh, una temporară și sigur că mai sunt câteva lucruri, dar m-aș bucura să le discutăm în complex, împreună. Um, um, rezervele strategice, știu că soluția germană nu e cea mai bună, dar e mult mai bună decât toate celelalte ca să spun așa, uh, principiul uh, spiță și roată, da, e foarte important, dar trebuie să ne gândim la decarbonizare și la gospodăriile sărace pe plan energetic. Mm, eu am, aș zice că e nevoie de gospodării eficiente energetic. Sunt uh, puncte foarte importante și apoi sunt niște detalii mai mici, dar care sunt de fapt foarte mari, E vorba de uh, implicarea participanților uh, la piață în uh, responsabilitate. Trebuie să existe un echilibru aici și uh, trebuie să fie clar că noi nu vrem ca nicio centrală să fie ex... noi vrem ca nicio centrală să nu fie exclusă de la balancing the energy market. Toate trebuie să participe. Apoi, uh, trebuie să dezbatem despre uh, stocarea energiei. Trebuie să discutăm uh, aprofundat, pentru că noi în Germania am făcut mari progrese în acest domeniu, însă uh, nu uh, e foarte bine explicat ce se întâmplă. Se spune foarte mult că Germania nu își va atinge, de fapt, obiectivele de mediu și e important să existe o dezbatere. Uh, eu am uh, mai spus-o uh, intră în acest pachet și energia atomică pentru producția de energie electrică, pentru producția de energie electrică. Altfel nu se poate, din păcate, e important. De asemenea, am fi vrut să avem o definiție a energiei uh, de la cetățeni, la fel sărăcia energetică, prețurile suprareglementate, cred că statele membre sunt cele care trebuie să decidă, consolidarea protecției consumatorilor și introducerea unui ombudsman independent. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori să dau cuvântul și celorlalți, începând cu domnul Lewandowski. Mulțumesc, mult succes, Cristianis, să jonglez cu aproape 3.000 de amendamente. Eu vreau să mă refer direct la acest uh, număr magic 550, standardul de performanță uh, de emisii. Dacă acesta e nivelul pe care vom stabili, înseamnă că eliminăm direct majoritatea instalațiilor de uh, generare din uh, unele state, inclusiv din țara mea. Și perioadele de tranziție nu ne ajută prea mult în acest sens. Rezultatul este că aceste state depind, vor depinde și mai mult de importuri și să sporirea dependenței de importuri în uh, domeniul energetic nu ar trebui să fie scopul legiuitorilor europeni. E o sancțiune pentru anumite state, acest lucru, inclusiv pentru statul meu. Și uh, devine foarte greu să se atingă obiectivele climatice cu așa numitele tehnologii de cărbune curat. Cred că este un rezultat pe care îl uh, punem în pericol dacă exagerăm cu anumiți parametri din uh, legislație. Mulțumesc, doamna Ayus. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului raportor. În intervenția mea, ca să nu mă lungesc foarte lung, mă voi referi la amendamentele prezentate. În ceea ce privește piața internă, principala noastră propunere este ca diversificarea prețurilor la fiecare 15 minute să nu se întâmple în cazul statelor membre care nu au interconsiuni de peste 10%, pentru că implică mari costuri pentru consumatori. Trebuie să stabilim nivelul de interconectare, cum ar fi deschiderea piețelor și capacitatea internă acestor mecanisme. Este o condiție pentru a avea uh, un cadru omogen și prețuri rezonabile. Comisia elimină uh, prioritatea livrării de energii regenerabile. Da, în orice caz, dacă sunt implicate, nu trebuie să existe o creștere a prețului de distribuire. Există și o serie de principii generale în ceea ce privește principiile rețelei, cum ar fi acoperirea costurilor de întreținere, care trebuie să fie implementate de o companie bine gestionată. Este important să putem implementa aceste principii uh, la nivel legislativ și la nivelul agenției. În ceea ce privește limita de 55 de grame de kilograme, de grame pe kW la CO2, sunt de acord. Statele membre trebuie să poată continua să protejeze anumite uh, centrale prin mecanismele de capacitate. Directiva privind piața internă. Cerem din partea autorităților de reglementare să permită ca statele membre să poată elabora o politică națională asumată. Există o serie de competențe, totuși, care trebuie să fie gestionate și nuanțate. În ceea ce privește definiția pentru comunitatea energetică locală, Cred că acesta trebuie să fie realizată de către statele membre și am propus o nouă procedură care n-a fost luată în considerare de comisie pentru controlarea generării, astfel încât să se evite costurile mari și denaturarea piețelor. În ceea ce privește regulamentul agenției, votul trebuie să se ia cu două treimi și nu cu majoritate. Și în ceea ce privește uh, aspectele propuse, dorim o consolidare a dispozițiile privind conexiunile. Și pe noi ne preocupă interconexiunile, pentru că dacă nu avem 10% cel puțin în Spania, nu vom putea îndeplini obiectivele eh, de nivel ridicat de energii regenerabile. Ne străduim în acest sens, dar o mare parte a producției eh, trebuie să vină din altă parte, pentru că nici nu putem trimite în afară, nici nu putem lua. Mulțumesc! Da. Mulțumesc. Doamna Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, pe deplin de acord cu ambiția exprimată de Martina Werner, uh, raportoarea noastră din umbră de la SND. Este uh, important să susținem combaterea energiei, uh, sărăciei energetice și cu alți colegi de la SND am depus amendamente pentru a-i proteja pe consumatorii cei mai uh, defavorizați. Trebuie ca, de asemenea, ca energia curată să uh, devină normă și, de asemenea, consumatorii trebuie să fie informați când ar putea trece la un tarif mai mic. Și salut ce amendamente au depus Martina și Cornelia în legătură cu definirea uh, Uh, sărăciei energetice și, uh, dragele mele, lucrăm la acest uh, subiect și în dosarul privind guvernanța. Trebuie să susținem dezvoltarea comunităților locale de energie, să le permitem cetățenilor să devină o parte activă a tranziției energetice. Până în 2050, aproape jumătate din toate gospodăriile europene ar putea să producă energie regenerabilă. Cam 30% din aceasta, din acestea ar putea să fie susținute de comunități locale ale energiei. Avem nevoie de ambiție în acest dosar, avem nevoie de a-i plasa pe cetățeni în centrul tranziției energetice. O energie curată pentru toți cetățenii, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru, care, într-adevăr, are o misiune dificilă însă cred că sub conducerea lui se va uh, ajunge repede la bun sfârșit. Mult succes în continuare! Aș vrea să uh, susțin amendamentele pe care le-am depus până acum, începând cu mecanismele de capacitate, la care s-au referit și colegii. Uh, eu am propus aici o ștergere din text, inclusiv a limitei de 550 de grame, pentru că eu cred că aceste uh, mecanisme de capacitate nu trebuie să uh, fie reglate prin uh, politica climatică. Sistemul de emisii este discutat chiar acum la trilog și trebuie să vedem cum va fi dezvoltat acest sistem în continuare. Și mecanismele de capacitate nu țin de uh, politica climatică, ci de securitatea aprovizionării. E vorba de flexibilitate, e vorba de stabilirea prețurilor și avem nevoie de soluții flexibile și uh, rapide, de aceea cred că trebuie combinate mai multe elemente. Mi se pare că um, e important uh, să um, uh, nu uh, se ajungă la scoaterea din uza anumitor centrale și să nici nu crească prețurile la consumator. Apoi, operatorii de sistem sunt, joacă un rol foarte important Trebuie ca uh, dispecerizarea să fie susținută, dar uh, nu sunt de acord cu ce spunea doamna Werner și anume, eu nu cred că trebuie să îi excludem neapărat pe cei care au sub 1000 de clienți. În țara mea, 85% dintre acești operatori nu sunt uh, uh, corelați și mi se pare că e un lucru bun să fie așa. Apoi, uh, zonele de ofertare, și aici am depus uh, un amendament, mi se pare că este o chestiune de competență. Cred că nu Comisia Europeană trebuie să decidă în legătură cu zonele de ofertare și uh, centrele de coordonare regionale mi se pare iarăși un element foarte important raportorul s-a pronunțat din nou pentru ele, eu cred că nu vom, dacă le creăm, nu vom face decât să creăm mai multă birocrație, nu va fi nimic altceva util și de aceea aș vrea să le eliminăm din text. Mulțumesc. Thank you very much, madam. Mulțumesc. Domnul Blanco Lopez. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte. Această nouă structură a pieței este necesară dacă vrem să implementăm și să ducem la zi o, o reglementare și să transmitem semnale corecte de preț. Noile dispoziții trebuie să includă noile actori în sistemul electric și să se adapteze la un mix energetic care va fi dominat de energiile regenerabile. Această nouă paradigmă necesită semnale de preț pe termen scurt și lung care să ofere securitate pentru investițiile necesare în energie curată. Aș vrea să subliniez câteva aspecte în ceea ce privește mecanismele de capacitate. Mixul electric uh, care conține energii regenerabile nu trebuie să servească ca o scuză pentru a sprijini surse de energie contaminate, poluante. Trebuie să favorizăm metodologii stricte și doar ca ultim recurs să folosim acest mecanism. Pe de altă parte, cred că este o greșeală să eliminăm prioritatea de livrare și acces la surse de energii regenerabile. Propunerea Comisiei este o propunere clar conservatoare trebuie să se ia cel puțin în considerare specificitățile micilor instalații generatoare de energii regenerabile, precum și a instalațiilor demonstrative care nu pot concura pe piață. Trebuie să ne asigurăm că nu se acordă prioritate producției de electricitate prin surse poluante în detrimentul energiilor curate. Și e asemenea necesar să subliniem importanța, așa cum s-a arătat aici, importanța interconexiunilor ca punct de pornire pentru dezvoltarea pieței interne de energie total integrată. Și în încheiere, această directivă conține necesitatea de a proteja cetățenii care se află în poziții vulnerabile. Trebuie să asigurăm protecția și accesul la energie a cetățenilor care suferă de sărăcie energetică. Vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru activitatea desfășurată și să-i doresc mult succes pe durata negocierilor. Thank you very much, colleague. Mulțumesc. Aș vrea să-i rog uh, pe reprezentanții Comisiei Europene să ia cuvântul. Dumneavoastră sunteți un membru aproape permanent al Comisiei noastre. De la DG Energy are cuvântul reprezentantul, vă rog. Uh, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Am auzit azi dimineață, sunt aproape 3.000 de amendamente și poate am tinde să ne gândim că ceva nu e în regulă nici cu propunerea comisiei, nici cu raportul Parlamentului. Însă eu nu o să spun asta. Din potrivă, cred că e un semn foarte clar că avem un număr așa de mare de amendamente pentru că avem de-a face cu un pachet de reformă extrem de important, atât pentru economiile noastre, cât și pentru societatea europeană și de aceea Comisia salută activitatea extrem de intensă desfășurată de membrii Comisiei dumneavoastră. Comisia salută și faptul că majoritatea propunerilor sprijină conceptul general prezentat de Comisie de a elimina sistematic barierele în calea integrării pieței și a consumatorilor printr-o abordare bazată pe piață. Domnule Kandemski, piața ideală poate fi găsită în manuale, asta e clar, nu în viața reală. Și acesta este motivul pentru care noi am încercat să stabilim un echilibru corect pentru deschiderea piețelor, pentru intensificarea concurenței pe piață și pentru a avea o integrare a sistemelor energetice. În același timp, introducem și o serie de marje de securitate și, în acest sens, cel mai important exemplu este mecanismul de remunerare a capacității. Am auzit în această dimineață și cred că aici există puncte de vedere în comisia dumneavoastră care este rolul aspectelor care țin de clima, politicilor climatice. Sigur că aceste aspecte intră în pachetul energetic. Toate lucrurile pe care le punem în discuție aici au legătură cu faptul că noi conștientizăm că sistemele energetice sunt unele dintre cele mai mari surse de poluare pentru mediu. Și de aceea pentru prima oară, iată, facem un efort să integrăm energiile regenerabile pe piață și avem în vedere și eficiența energetică, ce oferă, ocupă un loc și mai important ca integrarea energiilor regenerabile. Prin urmare, ceea ce facem noi este să susținem și să promovăm uh, politicile climatice. Există o serie de alte instrumente, 550 uh, de grame, regula aceasta care a fost menționată de mai multe ori. Pentru comisie, prin urmare, este foarte clar. Avem nevoie de această limită pentru că, așa cum s-a spus, nu putem promova pe viitor prin acest uh, mecanism dacă sprijinim, practic, instalațiile poluante. Sunt de acord și cu cele spuse de doamna Werner. Nu ne putem face că nu vedem ce se întâmplă. Există 42 de regiuni care au o producție intens bazată pe centralele cu cărbune. Nu putem depăși limita pe care am stabilit-o. Trebuie să avem o politică activă care să le ajute pe regiuni să iasă din situația în care sunt blocate și să aibă ocazia să uh, genereze energie mai puțin poluatoare sau chiar nepoluatoare în zona lor. Și aici aș vrea să invit pe membrii acestei comisii să fie atenți la faptul că vom lansa pe 11 decembrie o platformă, pe 11 decembrie la Strasburg, vom lansa o platformă cu sprijinul comisiei dumneavoastră, platformă care va oferi asistență și ajutor, atât financiar, cât și ajutor pentru elaborarea de concepte. Da, cum am spus, platforma aceasta va fi lansată în Stras- la Strasburg în decembrie. Și dacă sunteți prezenți acolo și sunteți liberi între uh, orele 16-19, vă rog să participați la acest eveniment care va fi foarte important. Și acum să mă refer la câteva chestiuni concrete care au fost menționate aici. Pentru noi, în ceea ce privește rocurile, eticheta nu este importantă. Am spus, recunosc, că folosirea termenului operational a fost o greșeală din partea Comisiei, pentru că asta nu reflectă ce vrem să realizăm noi. Nu vrem să intervenim în activitatea de zi cu zi a operatorilor care se ocupă de transportul de energie. De aceea salutăm etichetarea propusă de raportor și gruparea în centre de coordonare, pentru că de pe, despre asta este vorba. Știți că în Consiliu se, deschi- se discută o altă titulatură, centre de securitate. Noi preferăm uh, aceste centre de cooperare regionale, cum le denumește raportorul. Sunt de acord că nu există unanimitate în ceea ce privește capacitatea de decizie a acestor entități, dar s-a spus și mi-a plăcut că doamna Calas, domnul Werner, domnul Turmes ne-au sprijinit în ideea noastră că dacă vrem să fie luate decizii cu adevărate la nivel regional, trebuie să existe aceste structuri. Ele nu pot fi luate doar la nivel național. În ceea ce privește zonele de licitare, am auzit cele spuse de doamna D. Nibler, fără implicarea comisiei, și domnul Kasnudemski a spus că ar trebui să existe competențe la nivelul comisiei și eu cred că ambii colegi au dreptate, deși ocupă poziții extreme. Trebuie să înțelegem că această zonă de licitații nu este o chestiune de ordin pur tehnic, ci și de ordin uh, politic. Și de aceea cred că ar trebui să ajungem la o soluție de compromis și anume să avem o implicare mai puternică a statelor membre înainte să putem avea acțiunea Comisiei în caz că este nevoie. În ceea ce privește chestiunile care țin de vânzarea retail, câteva comentarii reglementarea prețurilor. Să fim clari, nimic nu poate fi mai dăunător pentru piețele de retail decât uh, implicarea în procesul de stabilire a prețurilor. Și orice excepție ce permitem va duce la o accentuare și la o subminare a acestor concepte. Cred că ar trebui să păstrăm nivelul de ambiții stabilit și nu cred că politica ar trebui să se implice în stabilirea prețurilor pe piață. Și cred că operatorii care există deja pe piață trebuie să fie expuși concurenței, pentru că doar așa putem reduce prețurile sau să le ținem sub control. Apoi, în ceea ce privește TSO, da, sunt de acord și în totalitate cu cele spus dumneavoastră că ar trebui să deschidem posibilitatea de apartenență, de a deveni membru și Comisia a făcut pași în acel sens cu cele patru asociații ale transportatorilor. Creăm noi concepte. Da, amendamentul dumneavoastră este corect. Trebuie să-l deschidem tuturor operatorilor și să vedem cum uh, configurăm structura. Dar avem niște discuții foarte interesante și constructive. Se întrerupe microfonul. Și încă ceva, doamnă Griffin, vă mulțumim pentru sprijinul pentru comunitățile energetice locale. Sunt de acord cu absolut tot ce ați spus. Avem o problemă cu formularea aleasă. Într-adevăr, nu este clară și încercăm să o îmbunătățim pentru că există interpretări diferite ale dispozițiilor noastre care ar putea duce la o utilizare abuzivă a conceptului. Vă mulțumesc că ați adus în discuție acest aspect, că trebuie să situăm lucrurile în context. Mulțumim foarte mult, domnule director. Am avut, deci, o serie de comentarii din partea comisiei care au subliniat diferențele care există în pozițiile diferitelor grupuri politice. Experții și specialiștii sunt întotdeauna bineveniți. Și acum aș vrea să vă reamintesc că doamna Carinș întâi, pentru a rezuma discuțiile care au avut loc, domnul Carinș. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au intervenit, inclusiv și în special raportorilor din umbră. Aș avea un comentariu de făcut pentru început. Am avut o primă reuniune cu raportorii din umbră, unde am vorbit despre articolele 1 și 2 o oră și jumătate. Sunt articole referitoare la subiect și domeniul de aplicare și articolul 2 este articolul ce include definițiile. Nu intenționez să abordez discuțiile articol pe articol și subiect pe subiect, dar ideea a fost ca raportorii din umbră să se ocupe în primul rând de acest aspect total necontroversat. Însă suntem politicieni și noi putem găsi controverse oriunde. Sigur că o să discutăm lucrurile pe fiecare subiect, mecanisme de capacitate, livrarea cu prioritate, răspundere, RCC, sperăm că și Comisia este de acord cu această denumire pentru centre, deci vom trece prin fiecare document, prin fiecare subiect. Diferențele dintre noi nu sunt uh, chiar așa de mari. Toți cei care intervin au legătură cu o preocupare concretă și reală. Și multe dintre amendamente, la cum văd eu lucrurile, nu sunt neapărat chiar așa de diferite uh, în funcție de culoarea politică. E vorba de amendamente care reflectă mai degrabă specificitățile regiunilor pe care le reprezentăm ca politicieni. Aceste preocupări există și sunt reale. În anumite părți ale Europei, de exemplu peninsula iberică, interconectările sunt într-adevăr o provocare pentru funcționarea pieței. Probabil are legătură cu fluxurile transfrontaliere, capacitatea extra de care e nevoie în sistem de reglementare a prețurilor. Da, toate acestea sunt aspecte incluse membrii care reprezintă regiuni ce generează energie pe bază de cărbune trebuie și ei înțeleși. Eu în țara din care vin nu, eh, nu folosim, noi nu folosim căbrune, cărbune. Deci n-am niciun interes în acest sens, dar să înțelegem că e o chestiune socială vorbim despre oameni și ideea este să vedem cum se realizează tranziția respectivă. Eu nu cred că cineva se opune ideii de tranziție. Trebuie doar să vedem cum se efectuează această tranziție. La fel în ceea ce privește zonele acestea de licitații și rolul comisiei. Sigur că vorbim despre o chestiune parțial tehnică și legată de piață, însă dacă vorbim despre aceste centre de securitate regionale și de operatorii de transport, ni se spune că cele mai bune soluții ar fi uh, prețul la nivelelor punctelor de interconectare, algoritmi de calcul și așa mai departe. Dar nimeni nu promovează astfel de prețuri aici, așa că nu cred că o să se concretizeze. Deci nu vorbim despre cele mai bune soluții tehnice la problemă care ar transmite un semnal perfect pe piață, pentru că acest lucru ar putea să producă un efect contrar și să cauzeze creșterea prețului la energie lucru care ar crește, s-ar repercuta și asupra PIB-ului. Deci trebuie să apreciem acest lucru și să încercăm să găsim soluții care să funcționeze și în practică. Eu o să insist, la fel cum ne-a spus și reprezentantul Comisiei, asupra importanței de a plasa piața pe primul loc. Dacă putem transmite pieței semnalele corecte, putem să ne depășim barierele, multe dintre ele fizice. Există, dar pot fi depășite. În Letonia, țara din care vin eu, cu 10-15 ani în urmă eram uh, alături de celelalte țări baltice o insulă energetică și a gazelor. Avem acum, datorită investițiilor uh, legături foarte bine cu partea de nord, cu piața de nord. Am fost în Oslo Uh, și știu cum funcționează piața spot acolo și pot să vă spun că funcționează foarte bine pentru că există condiții. Interconectările sunt corecte, există diverse surse de generale în întreg sistemul și nu există bariere fizice sau culturale, pentru că toate țările în care piața funcționează sunt țări care uh, sunt orientate natural către piața liberă și uh, pe astfel de piață prețurile întotdeauna ajung să fie corecte. Și când ai o astfel de situație, da, lucrurile funcționează. Deci asta vreau să spun. Poate să funcționeze și astfel piața dacă depășim barierele, fie ele fizice sau politice, în calea funcționării acestei piețe, în mod corect. E un test care ne așteaptă, dar sunt sigur că putem să-l depășim. Și sunt foarte încântat de atitudinea tuturor raportorilor din umbră. Mulțumesc, dragi colegi. Eu nu m-am implicat în discuție, însă vă pot spune că am ascultat și discuția a fost excepțională, fantastică și pe un subiect așa de important. Pentru mandatul actual, poate. Așa că vă mulțumesc pentru o discuție așa de interesantă alături de comisie. Pe 11 decembrie anul acesta, votul va avea loc în ITRE. Este o zi de luni, la Strasburg, dacă nu mă înșel. Da, deci votul va avea loc luni, în decembrie, la Strasburg. Așa că vă rog să vă pregătiți. Am încheiat acest punct exact la timp. Vă rog. Mă scuzați, domnule președinte, dar chiar trebuie să votăm la Strasburg? Nu există nicio altă regulă? E un dosar uh, lung, o să fie un dosar, un vot complicat și mi se pare că oricum în săptămâna de Strasburg avem foarte multe um, lucruri de făcut. În decembrie va fi și ultima săptămână din, de Strasburg din an. Eu vă rog să încercăm să votăm la o uh, reuniune ordinară a comisiei noastre. Vă rog frumos. As a matter of fact, this is... A fost pe ordinea noastră de zi pentru ultimele șase săptămâni, cel puțin, începând cu luna septembrie. Deci, asta este soluția pe care am găsit-o. Dacă vrem să terminăm anul acesta, trebuie să votăm la Strasburg. Dacă nu, terminăm anul viitor, în ianuarie. Noi am vrea să terminăm anul acesta și comisia își dorește asta și noi am promis. Doamnă Nibler, intenția era să terminăm la finele lunii noiembrie, însă s-a dovedit imposibil datorită numărului mare de amendamente și a volumului de muncă. Și am, ne-am gândit să adăugăm încă două săptămâni ceea ce ne duce la 11 decembrie. Sunt săptămâni foarte importante, se va lucra pe amendamentele de compromis uh, dintr-un dosar excepțional, totuși. Pentru că există și alte dosare pe care vom vota pe 11 decembrie. Patru dosare împreună vor fi votate. Înțeleg ce spuneți și, tehnic vorbind, aveți dreptate. Am vrut să evităm situația aceasta, dar n-a fost posibil dacă vrem să terminăm anul acesta. Îmi pare rău. Putem trece, prin urmare, la punctul următor, punctul 16, Agenția UE pentru uh, cooperare în versiunea reformulată. Raportorul nostru, domnul Petersen, această propunere este parte din pachetul energie curată pentru toți, care are strânsă legătură cu alte dosare și în special cu cel pe care tocmai l-am discutat cu ceva timp în urmă. Revizuirea pieței energetice. Propunerea intenționează să actualizeze regulamentul ACER cu noi competențe care revin agenției și alinierea regulamentului la schimbările la nivelul normelor pe piața energetică. 412 amendamente, deci avem noroc de data asta Cristian este gelos pe tine. Amendamentele au legătură cu diferite chestiuni, modificări la nivelul obiectivelor și competențelor agenției, precum și structura organizațională internă și uh, procesul decizional. Domnul raportor are cuvântul. We do not have the same stack. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că nu avem același număr imens de amendamente ca în cazul raportului uh, Carinț. Însă aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor alternativi pentru contribuțiile la acest dosar și vă pot spune că eu, eu pe ansamblu sunt optimist. Cred că vom răzbi și vom obține un regulament de calitate. Am primit foarte multe idei interesante, constructive din partea raportorilor uh, din umbră. Prima ședință Uh, a fost marcată de dezbateri aprinse, am constatat acest lucru, dar ne îndreptățește și să fim optimiști. Uh, am vizitat acerul în urmă cu câteva uh, săptămâni și datele statistice pe care mi le-au prezentat m-au făcut să înțeleg că atunci când o energie ajunge la graniță, se oprește fluxul. Deci nu avem o piață internă a energiei din uh, datele prezentate, uh, concluzia era că de fiecare dată când o energie ajunge la graniță, apare o piedică și deci trebuie să depășim uh, această problemă. Sigur, dosarul anterior este foarte important, la fel ca și competența și funcționarea ACER, Agenției Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare. Am avut o dezbatere legată de uh, partea de guvernare, competențele directorilor, uh, mandatul agenției, uh, a trebuit să uh, perceapă taxe și așa mai departe. Deci, multe dezbateri legate de mandat și de competențe, dar sunt convins că vom reuși să ajungem la un compromis. Dar va trebui să continuăm și cu dezbaterile pe chestiunile regionale, ca și la dosarul anterior. Că le numim ROX sau ICC-uri sau oricum le spunem, cred că vor trebui să aibă posibilitatea de a lua decizii obligatorii pentru a obține aceste fluxuri de energie transfrontaliere. Va fi cu siguranță dezbaterea pentru acest dosar. E foarte important să ne uh, aliniem și la dosarul privind uh, configurarea pieței pentru a fi cât mai coerenți. Și deci vom avea dezbateri pe aceste subiecte foarte concrete. Deci, încă o dată, domnule președinte, sunt optimist, am avut dezbateri de calitate. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru uh, abordarea lor constructivă. Mulțumim. Doamna Nibler, acum, în numele grupului PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Eu îl reprezint pe colegul Werner Langen astăzi, care trebuie să fie prezent la altă comisie și vă roagă să-l scuzați. Dar mi-a dat uh, o hârtiuță și o să vă citesc ce vrea el să vă transmită. În primul rând, vă mulțumesc pentru uh, întâlnirea la prima raport, uh, la, pentru invitația la întâlnirea cu raportorii din umbră. Uh, cred că a fost uh, foarte bine, dar uh, după părerea lui, încă nu s-a reușit să se uh, ajungă la compromisuri. Colegul meu regretă faptul că nu au fost abordate punctele cele mai importante și aș vrea să adaug că domnul Langen are toată încrederea în raportor și are convingerea uh, Uh, profundă că la următoarea reuniune a raportorilor din umbră pe, la Strasburg pe 23 octombrie se vor uh, aborda cele mai importante elemente ale propunerii. Domnul Langen dorește să profite de ocazie ca să explice poziția de bază a PP-ului și vă prezint următoarele puncte. În primul rând, în cadrul aprofundării pieței energetice a Uniunii Europene, ar trebui ca ACER să fie consolidată și uh, să uh, aibă competenți și competențe și asupra chestiunilor transfrontaliere și asupra rezolvării uh, conflictelor. În al doilea rând, deciziile ar trebui luate printr-o majoritate cu două treimi cu privire la, această, la aceste lucruri, apoi în agenție trebuie să se facă diferența și să se repartizeze bine funcțiile între postul de director, comitetul director și celelalte organe. Uh, și în ultimul rând, domnul Langen constată că ESA are dificultăți financiare și este de părere că um, taxele nu sunt singura soluție uh, pentru a redresa bugetul ESA. Trebuie găsită altă soluție, taxele au rolul lor, cam asta am uh, să vă transmit de la domnul Langan și de la grupul nostru și cu siguranță vom profita de următoarea ocazie ca să discutăm la uh, reuniunea raportorilor din umbră ca să putem să aprofundăm toate aceste poziții. Vă mulțumesc! Uh, very clear. Observații foarte clare. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Pohe, din partea grupului socialiștilor și democraților. Uh, mulțumesc foarte mult pentru că mi-a acordați cuvântul. Putem vorbi de două niveluri posibile aici. În primul rând, sporirea competențelor în domenii transfrontaliere care necesită decizii coordonate la nivel regional și, după aceea, celălalt uh, și apoi toată partea legată de funcționare, uh, director, comitetele de conducere și așa mai departe. Eu sunt pentru sporirea competențelor agenției. Eu cred că agenția ar trebui să poată să intervină când uh, centrul regional sau uh, entitatea numită operatorul de piață, pe piață desemnat nu respectă legislația europeană. Agenția ar trebui de asemenea să poată să colecteze informații de pe piață ca să poată să-și uh, ducă la bun sfârșit mandatul și misiunile. Și trebuie, de asemenea, să adopte decizii obligatorii. Sunt și pentru o mai uh, mare cooperare regională, care poate duce doar la o funcționare mai optimă a pieței. Centrele regionale care fac obiectul regulamentului reprezintă uh, una dintre modalitățile de a obține acest uh, obiectiv. Constatăm că uh, piețele sunt tot mai interconectate și, de fapt, acestea sunt condițiile pentru ca piața să funcționeze cât mai bine. Dar mai există câteva aspecte pendințe. Trebuie să ne gândim și la partea uh, umană și la resursele financiare. În urmă cu câteva săptămâni am uh, vizitat un centru acer la Ljubljana și am constatat că lipsesc fondurile. Agen- agenția ar avea nevoie de personal suplimentar sau de uh, un buget uh, majorat. Deci poate că o soluție ar fi ca agenția respectivă să colecteze taxe pe piață pentru a se autofinanța. Apoi, uh, independența agenției. Tot așa, un aspect foarte important pentru activitatea sa. Membrii uh, comitetului Uh, administrativ nu ar trebui să uh, facă obiectul unor ordine politice și ar trebui să beneficieze și de independență de plină. Cred că numirea directorilor, de exemplu, ar trebui să fie de competența Parlamentului European. Așa cum se întâmplă și în cazul altor agenții. Trebuie să ajungem la un echilibru al uh, puterilor al competențelor, pentru că dacă uh, agenția primește mai multe uh, competențe, atunci trebuie să uh, dea dovadă și de mai multe responsabilități, deci trebuie să uh, definim foarte clar tot acest echilibru. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, în numele grupului ECR, domnul Hancar, vicepreședintele nostru. Dear chair, dear colleagues, I think this is a very... Uh, mulțumesc, domnule președinte. Cred că e un dosar foarte important care face parte integrantă din pachetul energiei. În Europa noi ne mândrim cu piața comună, deși nu reușim absolut deloc să concretizăm piața energiei. Tot vorbim de cooperare mai strânsă, doar uh, în Europa, dar Suedia și Norvegia uh, și Germania și Danemarca cooperează în domeniul energiei și aceasta pentru că sunt obligate. am, uh, m-am ocupat de acest dosar și am constatat că, indiferent de unde vorbim, de, de ce vorbim, de Berlin, Paris sau Varsovia, marea majoritate uh, acordă importanță intereselor naționale și protecționismului, ceea ce e regretabil. Domnilor și domnilor, v-aș încuraja să lăsăm deoparte protecționismul la acest dosar. Avem nevoie de o agenție puternică a energiei pentru a crea această piață comună a energiei. Avem nevoie de centre de cooperare regională pentru a-și aduce contribuția la fluxul neîngrădit uh, al furnizării cu energie. Cu toții ne plângem că tarifele la energie sunt prea mari în Europa, însă uh, nu ne dorim uh, ca pe piața noastră să intre uh, energie mai curată și mai ieftină de la vecini, pentru că uh, adoptăm măsuri protecționiste. Însă, dacă nu uh, ne uh, dezvărăm de această mentalitate, nu o să obținem niciodată concurență pe piață și, deci, uh, prețuri mai mici pentru consumator. Haideți cu toții să milităm pentru obiectivul nostru comun, o piață comună cu un cocktail, cu un mix energetic puternic, printr-o cooperare regională mai puternică și mai o concurență reală cu tarife mici pentru toți clienții europeni. Propunerea Comisiei, în pofida unor lacune, din punctul meu de vedere, merge în direcția cea bună. Haideți să nu o diluăm. Și, în fine, având în vedere că raportorul a mulțumit raportorilor din umbră, aș dori să mulțumesc și eu raportorului și colegilor pentru cooperare, dar aș mai adăuga ceva. Nu vom finaliza uh, raportul acesta sau nu am fi fost uh, în stare să-l finalizăm dacă nu am avea și colaboratorii noștri. Deci aș dori să mulțumesc uh, funcționarilor care s-au ocupat de acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc în numere verzilor domnul Scârleț. În sfârșit cineva care mi pronunță bine numele. Minunat! Nu o să vă răpesc prea mult timp, dragi colegi. Doream să mulțumesc raportorului pentru eforturile depuse, mai ales în ce privește amendamentele mele. S-a spus deja, antevorbitorii au spus acest lucru, cred că trebuie să recunoaștem uh, potențialul și rolul foarte important al ACER, noul rol cheie al acestei agenții. Uh, verzii întotdeauna au sprijinit această energie și cred că ea poate, deci cred că trebuie să uh, prin amendamentele mele uh, trebuie să definitivăm cadrul propice pentru funcționarea acestei agenții pun accentul mai ales pe independența politică a cerului, mai ales independența față de orice public sau entitate privată sau publică. Există organi o organizație de lobby de la Bruxelles care se numește CER, uh, Consiliul uh, Autorităților de Reglementare în domeniul uh, energiei. De foarte multe ori, reprezentanții ai acestei, acestui grup de lobby fac parte din ședințele ACER. Să nu uităm că, așa, mai există o altă coincidență ciudată. aceste persoane reprezintă și uh, reprezentanții statelor membre la ACER. E o situație nesănătoasă, ca să mă exprim uh, eufemistic. Dragi colegi, avem acum posibilitatea de a pune capăt acestor uh, practici uh, de a influența această agenție. Am depus mai multe amendamente în acest sens și sper că colegii din partea celorlalte grupuri politice le vor sprijini. Aș dori să mă mai refer un, la un aspect astăzi. Am depus un amendament prin care ceream ca directorul energy, uh, uh, agenției să fie Uh, votat de către Parlamentul European. El trebuie să fie audiat de către Parlamentul European. Dacă competențele energii, um, agenției vor crește, atunci trebuie să avem și posibilitatea unui control democratic. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Silichiotis acum, coordonator și raportor din uh, umbră din partea grupului GUE. Αρχικά Mulțumesc! Aș dori în primul rând să-i mulțumesc domnului Petersen pentru munca sa și pentru buna colaborare pe care am avut-o la prima reuniune a raportorilor din umbră. Aș vrea să spun că aceasta nu a fost foarte constructivă ă, pentru că grupul nostru are în continuare opinii divergente Însă, și vreau să spun uh, câte ceva, ACER nu este o agenție reală a Uniunii Europene, este mai degrabă un foc de cooperare al autorităților naționale. Și de aceea cred că competențele sale nu trebuie extinse atât de mult, pentru că uh, e greu să se formuleze o strategie comună. Statele membre au probleme diferite, sigur că trebuie să se țină cont uh, de toate, și uh, până acum Uniunea Europeană nu a reușit realmente să rezolve uh, problemele de aprovizionare uh, cu energie ale diferitelor state. Avem state sau regiuni care sunt izolate în domeniul energiei și nu se prefigurează un sfârșit pentru această situație. există o contradicție între uh, reglementările europene și dreptul suveran al statelor de a-și formula propriile politici energetice. Și în acest sens e foarte important rolul autorităților naționale de reglementare, mai ales articolul 43 care se referă la uh, forul de conducere al ACER. Uh, mi se pare problematic uh, Până la urmă, nu, nu este un foc politic, deși se pare că asta se dorește. Trebuie de asemenea să se stimuleze cooperarea cu state terțe, însă um, e de multe ori um, un conflict de interese aici, pentru că statele membre au interese divergente de ale Uniunii Europene în mai multe domenii. Sunt subiecte mult prea importante ca să le tratăm așa și în cele din urmă aș dori să mă refer la uh, Comitetul Director al ACER uh, și uh, la faptul că e foarte important ca toate statele membre să fie reprezentate în acest for. În ceea ce privește regulile de vot, aici se prevede doar o majoritate de două treimi Uh, și uh, se vorbește despre transformarea acesteia într-o majoritate simplă. Eu cred că astfel ar fi pusă în pericol uh, reprezentativitatea ACER. Eu cred că trebuie să avem o majoritate calificată aici. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumim pentru observații. În numele Comisiei Europene, domnul Borchardt, aveți cuvântul, stimate domn profesor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De această dată voi fi mult mai succint uh, decât cu ocazia intervenției anterioare. Ce am desprins din dezbaterea de astăzi, dar și din uh, raportul excelent al domnului raportor, e că cu toții considerăm că pentru a avea o adevărată Uniune Europeană a Energiei, trebuie să ne punem de acord pe chestiunile de reglementare și să găsim soluții pentru uh, situațiile transfrontaliere. Și aș dori să spun că rolul autorităților naționale de reglementare uh, în cooperarea cu ACER este mare și nu schimbăm nimic. Deci ACER-ul va rămâne, în baza propunerii noastre, instanța în care autoritățile de reglementare se întâlnesc și ajung, ajung la un acord cu ajutorul directorului, directorului ACER. Deci cred că cu toții trebuie să înțelegem acest lucru. Chiar raportorul a uh, evidențiat o uh, problemă, o lacună din propunerea noastră, a făcut legătura cu cooperarea cu centrele de cooperare regională și este adevărat că în propunerea noastră aceste centre regionale de cooperare nu sunt încă reflectate la nivelul uh, activității de reglementare și cred că ar fi util să vă gândiți cum uh, am putea uh, adăuga această verigă lipsă. Însă, în rest, doamna Libler, în numele domnului Lange, foarte bine a sintetizat situația chestiunile pendinte pe care uh, comisia dumneavoastră va trebui să le abordeze. Nu o să mai intru acum în detalii pentru că e treaba dumneavoastră. Cunoașteți foarte bine propunerea comisiei. Aș dori acum doar să mă refer la două aspecte. Domnul Poche a spus ceva foarte important munca de uh, informare pe care acerul trebuie să o desfășoare pentru a monitoriza situația. Și în acest domeniu situația nu este satisfăcătoare. Deci tot ce putem face pentru a uh, suplini uh, colectarea de date, uh, mai ales de la, uh, de la OST-uri, este foarte important pentru ca acerul să uh, facă această muncă satisfăcătoare de monitorizare a pieței. Domnule Henkel, Cred că e foarte important să subliniem că am redus, uh, ne-am mai redus uh, obiectivele ambițioase față de propunerea noastră inițială și ar fi chiar greu să o diluăm și mai mult pentru că avem nevoie de un uh, organism de coordonare foarte puternic. Domnul Kilic cu ajutorul comisiei dumneavoastră, apropo, și domnul Turmes, uh, al domnului Turmes, am reușit pentru prima dată să inversăm ordinea selecției între ACER și uh, EAS. Data trecută am spus că nu, uh, când a fost la dumneavoastră nu am, uh, uh, uh, am spus că comisia nu va Uh, accepta această situație. Deci, uh, întâi se alegea uh, directorul centrelor naționale și după aceea directorul ACER. De această dată am spus că trebuie ca directorul ACER să fie ales primul, primul în conformitate cu proceduri deschise și transparente, cu o listă de cinci candidați. Și alegerile pentru centrele regionale să se facă după aceea. Nu știu dacă putem vorbi despre alegeri democratice, dar, în orice caz, putem spune că dacă cerul alege același președinte ca și uh, acer, dacă procesul de selectare este democratic, să nu uităm că cerul este uh, un uh, organism privat. Nu știu dacă putem pune la îndoială acest lucru, dar în orice caz, noi insistăm ca alegerea directorului acer să respecte procedura obișnuită să se facă întâi și acest lucru cu, uh, s-a făcut cu ajutorul comisiei dumneavoastră, al membrilor comisiei dumneavoastră și al comisiei. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul raportorul, domnul Pedersen. Mulțumesc! Mm, voi fi succint. La acest dosar, ca și la alte dosare, timpul ne presează. Deci, uh, ordinea în care uh, sosesc amendamentele și în care ele vor fi tratate ne obligă să dăm dovadă de flexibilitate pentru a obține cât mai multă coerență. Sigur că trebuie să respectăm și calendarul Aș dori să mă refer la cele spuse de domnul Henkel. Faptul că nu ar trebui să diluăm și mai mult propunerea Comisiei și că ar trebui să reducem protecționismul. E foarte important să menținem această poziție. Și, în fine, e foarte important să demistificăm uh, ideile preconcepute legate de această propunere va fi o treabă pentru următoarele luni. Dar cred că dezbaterea de astăzi a fost foarte interesantă, deci îmi păstrez optimismul și haideți să continuăm cu treaba. Astfel încât să ducem dosarul la bun sfârșit. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim uh, și noi. Mulțumim, Morten. Aș dori să vă reamintesc că Votul ar trebui să aibă loc în 11 decembrie la Strasburg. Probabil vom începe la ora 7. Vă rog să veniți mai repede la uh, Strasburg. Să fiți acolo la ora 7. Uh, seara luni. Mulțumesc, dragi colegi. Ultimul uh, punct de pe ordinea de zi pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. 233 de amendamente au fost înaintate în total, deci încă mai e mult de lucrat la acest uh, dosar pentru a ajunge la amendamente de compromis. Proiectul de raport urmează să fie prezentat de către colegul Zanu Danto. De fapt, a prezentat acest uh, proiect în 11 iulie. Vă rog. E, cum e evident... Mulțumesc, domnule președinte. După cum e clar, în acest caz, obiectivul este acela de a reduce riscul de a reduce riscurilor, riscurile pe piața electricității atunci când apar evenimente negative, în mod cât mai eficient și pe baza principiului solidarității. Se urmărește de asemenea reducerea numărului de instalații, de centrale în acest caz, pentru că într-un sistem rațional numărul centralelor poate fi redus, păstrând securitatea sau chiar îmbunătățind-o. După cum ați spus și dumneavoastră, avem un pic peste 250 de amendamente prezentate la propunerea de regulament, ceea ce înseamnă că pe ansamblu nu există mari probleme pentru a ajunge la o soluție comună. Se conturează anumite tendințe generalizate în direcția proiectului de raport al cărui autor sunt diferit, dar nu foarte, este uh, partea care ține de Uh, amendamentele referitoare la trei dintre punctele cheie din propunerea Comisiei. Mă refer la caracterul obligatoriu al măsurilor, la principiul asistenței reciproce și la crearea de regiuni transnaționale. Aici cadrul este mai clar, cred însă că Discuțiile, ascultarea, intrarea în detalii ne vor ajuta să eliminăm îndoielile, semnele de întrebare și să reducem distanțele între poziții. În ceea ce privește măsurile obligatorii, după părerea mea, e un punct la care nu putem renunța pentru că o mare parte a logicii propunerii se bazează pe această idee. Nu e posibil să se garanteze securitatea în sectorul electric european fără să introducem uh, niște criterii care să garanteze operabilitatea și interoperabilitatea maximă în funcționarea sistemelor electrice naționale. Securitatea energetică este responsabilitatea comună a statelor și a Uniunii Europene. În cadrul organizării nivelurilor de performanțe naționale, Uniunea trebuie să aibă capacitatea de a-și uh, derula rolul recunoscut prin tratat. În amendamente există o majoritate care susține acest obiectiv, și anume faptul că măsurile trebuie să fie obligatorii asistență reciprocă. Asta este punctul 2. Cea mai nouă criză energetică din ianuarie anul acesta, în sud-estul Europei, vorbește de la sine. Acolo unde apar frontiere energetice naționale, crizele se accentuează și impactul direct și indirect asupra sistemelor naționale și celor învecinate devine mai grav. Vorbim despre pierderi economice la nivelul producției, dar și la nivelul social. Există servicii de primă asistență, de securitate publică, ce au de suferit. Și aici propunerile de amendament merg în mare parte în direcția proiectului pe care l-am prezentat, raportului prezentat. Există poziții divergente în ceea ce privește aplicabilitatea măsurilor care nu sunt de piață în anumite condiții, care permit până la urmă să se refacă frontierele energetice. Însă cred, în concordanță cu multe amendamente, că aplicabilitatea măsurilor care nu sunt măsuri de piață trebuie să fie permisă doar în cazuri excepționale adică pe baza unor obiective cu criterii confirmate de necesitate și urgență. Când se furnizează asistență, trebuie să fie compensată în mod corespunzător pe baza unor structuri uh, convenite între părți și state. Crearea de regiuni transnaționale, punctul 3. Acesta este punctul, elementul esențial și controversat pentru unii, cum știm foarte bine. E un subiect care ne privește, însă indirect în ceea ce privește structurarea pieței și profit de ocazie pentru a spune că în următoarele reuniuni vom găsi, împreună cu raportorii din umbră, vom găsi deci și calea de a discuta cum să facem legătura între rapoarte și în special cu raportul referitor la structura pieței, împreună cu domnul Carins și colegii care se ocupă de acel dosar ca raportor din umbră. În ceea ce privește aceste rocuri, centrele de coordonare sau operaționale regionale, Există trei posibilități, trei scenarii. În primul rând, recunoașterea de plină a rolului și a funcției acestora, apoi rocurile să fie centre tehnice și operaționale sub autoritate politică, simplific ca să mergem mai repede, și macroregiuni structurate de autorități în respectivele state membre. Și al treilea, al treilea scenariu, care refuză ideea rocurilor și chiar discutarea conceptului, alege să se păstreze status quo-ul. Eu aleg prima abordare, atât pe fond cât și în ceea ce privește metoda pe fond, motivele sunt aceleași ca și în cazul uh, susținerii principiului consistenței. Aceste centre operaționale regionale sunt necesare dacă vrem să regionalizăm responsabilitățile partajate între UE și statele membre. Și sunt o alegere dacă vrem să depășim barierele energetice naționale. Sunt necesare pentru a da consistență acestui proiect al Uniunii Energetice. În ceea ce privește metoda, cred că pe baza acestor aspecte și altora ar fi bine să avem în vedere o, o negociere intensă și îndelungată cu Consiliu și de un vot inclusiv și lipsit de echivoc în Parlament. Foarte scurt, în ceea ce privește criteriile de confidențialitate în publicarea informațiilor referitoare la planuri și evaluarea riscurilor. Se concentrează pe includerea factorilor interesați în definirea metodologiei, pregătirii și evaluării riscurilor și pe mecanismele decizionale și competențele Comisiei Europene, ACER și autorități naționale. Și aici legătura dintre dosare trebuie să fie aprofundată ulterior. Dar, pe ansamblu, cred că putem spune că nu există mari diferențe între punctele de vedere ale grupurilor și sunt sigur că uh, vom reuși să finalizăm activitatea în acest sens. Am avut deja două reuniuni tehnice, la una dintre ele a participat și Comisia Europeană și uh, ne vom reîntâlni marțea viitoare cu raportorii pe dosari Deocamdată vom avea în discuție o primă structură de compromis care va fi prezentată uh, consilierilor și deputaților și Deocamdată primim, am primit și primim uh, uh, sugestii de corectare și de noi puncte de discuție. Prin urmare, voi pregăti în urma discuției de astăzi o versiune actualizată a amendamentelor de compromis și colegii vor primi imediat această versiune, astfel încât să fie gata ca la prima reuniune a raportorilor din umbră să le discute. Sigur, contează și cum vor evolua discuțiile în Consiliu, unde există poziții destul de prudente, mai ales în ceea ce privește natura obligatorie a propunerii, dar și pe alte puncte. Prin urmare, trebuie să acționăm în paralel, pe de o parte, poziționarea Parlamentului European față de Consiliu, care trebuie să ia în considerare tendința de uh, reducere în negocierile interinstituționale și, pe de altă parte, consolidarea unei poziții cât mai avansată posibil pentru a putea să fie votată uh, cu o mare majoritate în Parlament. Astea sunt lucrurile pe care am vrut să le spun. Cred că e momentul să mă opresc. O mulțumesc pentru atenție, dragi colegi, și pentru contribuțiile aduse până acum. Mulțumesc! You very much. Mulțumesc foarte mult, simate raportor. Mulțumesc, Flavio. A fost cel mai lung discurs din această dimineață. Nu am vrut să te opresc. Pentru că timp mai avem la dispoziție. O să ținem minte însă veșnic. 8 minute și jumătate. E un record. E fantastic. Hai să trecem la următoarele discursuri. Uh, domnul Niedermayer de la PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să mă gândesc ce record o să stabilesc și eu. Uh, dar vreau să vă spun că sunt de fapt bucuros că mă aflu aici, mă întorc din Panama și de la Comisia Panama, unde ne luptăm cu peste 400 de amendamente și mă bucur că la acest dosar avem sub 300. Dar știm că nu e vorba de cifre până la urmă, ci de fond și fondul e foarte important. Vreau să-i mulțumesc domnului Zanonato nu doar pentru discursul record, ci și pentru munca excelentă pe care a depus-o împreună cu echipa sa. În ceea ce privește conținutul amendamentelor de până acum, mi se pare că acest raport e probabil cel mai uh, puțin problematic din dosarul uh, energiei. Uh, de aceea sper să reușim să menținem nivelul de ambiție al raportului și să um, ajungem la o pregătire mai bună, mai ieftină, uh, mai ieftină pentru consumator, dar și pentru întreprinderile din Europa. Asta e obiectivul propunerii. Hai să vedem care sunt obiectivele grupului meu. Aș vrea să ne concentrăm pe securitate și pe o abordare orientată către piață. O piață a energiei funcțională nu uh, este perturbată de situațiile externe. Trebuie să evităm în Uniunea Europeană distorsionările pieței și să eliminăm obstacolele ca să ajungem la un nivel cât mai ridicat de securitate. Cooperarea între statele membre va fi consolidată la nivel regional printr-o uh, intervenție de stat adecvată. Trebuie să se uh, pună capăt întreruperii uh, la frontiera fluxurilor de energie, pentru că deocamdată nu, sistemul nu funcționează bine nici măcar când nu e criză și consumatorii trebuie uneori să plătească prețuri mai mari la electricitate. E foarte important ca uh, părțile interesate să fie uh, consultate în toate fazele pregătirii planului și trebuie să uh, ne asigurăm că se respectă caracterul sensibil al informațiilor, pentru că altfel securitatea poate să aibă de suferit. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii mei și sunt convins că vom realiza până la urmă un raport foarte bun cu poziție puternică a Parlamentului la negocierile cu Consiliul. Mulțumesc mult! Thank you very much, colleague. Mulțumesc, stimate coleg! De la ECR, domnul Fox. Mulțumesc, domnule președinte, eu am să încerc să fiu concis. Grupul meu sprijină propunerea Comisiei și credem că trebuie sporită reziliența statelor membre la situațiile de urgență în domeniul energiei. E important să oferim și să primim uh, asistență în uh, perioadele uh, dificile. Dar trebuie să ne extindem rețeaua dincolo de frontiere ca să includem și state terțe care au sectoarele electricității integrate cu piața noastră. De aceea salut amendamentele care vizează extinderea la statele din uh, spațiul economic european și poate și la alte state terțe. E important ca toți uh, participanții la piață să fie implicați în oferirea și primirea de uh, compensații. Ne bucură acele amendamente care garantează consecvența cu, cu regulamentul recent referitor la piața gazului și aprovizionarea securitatea aprovizionării cu gaz. Și cu toate că sprijinim ACER, nu vrem să îi mărim rolul în mod inutil. Mai bine am preferat ca Enzo, I, Enzo E să facă uh, uh, această treabă. Ne, plac mai, ne place mai mult termenul de centre co, de cooperare regională și nu cel de centre operaționale regionale. Acesta este mai precis. Macroregiunile propuse uh, de verzi nu sunt susținute de uh, centrele de evaluare imparțială și riscă să, adaugă, să adauge încă un nivel de uh, complicație inutilă. Înțelegem nevoia de echilibru, nevoia de interacțiune corectă. Credem că se poate ajunge la un acord bun în acest raport și aștept cu nerăbdare să colaborez cu colegii raportori din umbră și cu raportorul și m-am înscris în două minute. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. De la ALDE, domnul Petersen. Mulțumesc, domnule președinte. Eu iau cuvântul în numele doamnei Angelica Mlinar, care e raportorul nostru din umbră, dar din păcate nu a putut să fie prezentă astăzi. Colega mea salută amendamentele depuse în legătură cu pregătirea uh, Uh, pentru riscuri, în sectorul electricității sunt multe amendamente care includ uh, dispoziții importante pentru a consolida propunerea comisiei, inclusiv uh, situația diferiților actori din acest sector, compensarea, mecanismele de solidaritate și garantarea echilibrului între transparența informațiilor și confidențialitatea datelor sensibile. Raportoarea noastră din umbră a depus amendamente în legătură cu aceste dispoziții și are obiectivul de a ameliora uh, um, timingul în identificarea scenariilor de criză și realizarea uh, planurilor de pregătire pentru riscuri. Colega mea crede că este necesară coerența între planurile regionale și cele naționale. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, coerența este o chestiune cheie în acest dosar ca și în toate celelalte. Din pachetul energiei curate trebuie să um, garantăm compatibilitatea, mai ales cu codurile de rețea recent aprobate și, de asemenea, cu alte propuneri ale Comisiei, uh, cum ar fi, de exemplu, discuția privind centrele operaționale regionale. Domnule președinte, raportorii din umbră așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu raportorul și între ei pe acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc, Morten! În numele lui Rebecca Harms, care e raportoare din umbră la Verzi, Dăm cuvântul colegului Șcleț. Thank you, Chair. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă transmit scuzele colegei Harms, care uh, nu a putut să participe la această discuție și vă uh, prezint poziția ei pe acest raport. La ora actuală am avut de-a face cu mai multe situații de criză, și statele membre au capacități de reacție diferite, uh, ceea ce nu are sens într-o piață atât de interconectată. Să ne gândim la criza din sud-estul Europei de la începutul anului. Bulgaria a impus uh, interdicție de export uh, pentru 27 de zile, dată fiind situația pieței, ceea ce a avut un efect foarte grav pentru statele vecine și a subminat încrederea în piață. Prețurile au rămas prea mari pentru toți consumatorii și uh, generatoarele bulgare au avut uh, pagube de milioane de euro. E foarte important să avem un sistem european de gestionare a crizelor cu elemente ex post și ex ante clare. Uh, sugestia Consiliului nu cred că va funcționa. Colega Rebecca Harms a propus aproape 60 de amendamente la propunerea Comisiei acestea au obiectivul de a ajuta statele membre. De exemplu, în loc ca statele membre să aibă pană de curent și respectiv să nu aibă informații suficiente în situații de criză, ar trebui să fie informate de um, Agenția Europeană de Resort să, se, să fie informate cu privire la măsurile pe care le pot folosi, inclusiv măsuri de piață, mai ales atunci când negociază acorduri la nivel regional. Un alt amendament al uh, domnei Harms are obiectivul de a uh, se asigura că se preferă măsurile de piață și nu cele uh, uh, extra piață. Acestea sunt uh, măsuri chiar de ultimă instanță, nu trebuie să se apeleze la ele în, ace- în alte cazuri și de aceea e foarte important să facă evaluări ex post, să se analizeze măsurile adoptate și să se determine viitoarea utilizarea acestor măsuri extra piață colega mea înțelege că nu toate problemele legate de mixul energetic pot fi rezolvate prin acest dosar, dar consideră că e necesar să identificăm riscurile uh, care apar, de exemplu, atunci când uh, ne bazăm prea mult pe una dintre sursele de energie. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ziluaga, raportorul din umbră de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește pregătirea pentru riscurile în sectorul electric și raportul aferent, noi am transmis amendamente din două puncte de vedere, care sunt importante semnalat. În primul rând, suntem de acord că trebuie să se creeze scenarii de criză la nivel european, dar nu credem că aceasta este ceea ce trebuie făcut pentru uh, structurile energetice, pentru elaborarea acestor planuri. Până la urmă devin și parte reprezentantă și judecător în situație. Cred că trebuie să alegem niște structuri care să reprezinte mai degrabă interesul comun european și în acest sens propunem ca ACER Uh, Agenția de Cooperare a Autorităților de Reglementare să fie cea care face acest lucru, pentru că reprezintă uh, lucrurile dintr-o perspectivă mai independentă decât companiile din domeniu. Știm că regulile de pe piață sunt în mare parte puțin compatibile cu spiritul solidarității care trebuie să se regăsească în aceste situații de urgență. Trebuie să ieșim uh, din uh, ideea aceasta a pieței și să stabilim norme de cooperare care să implice statele membre. De aceea, a doua linie pe care am prezentat amendamentele este că noi credem că este important să se suspende regulile de piață acest, atunci când acestea înrăutățesc situațiile de urgență. E o propunere, o propunere care a fost transmisă inițial noi credem că este important să se evidențieze această situație. Vrem să ne diferențiem cu aceste detalii de poziția prezentată inițial de comisie. Mulțumesc! Domnul Kohlicek, vicepreședintele. Já se domnívám, že tento materiál je velmi... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este un document important. Atunci când statele membre au început uh, să folosească surse regenerabile de energie, au apărut fluctuații foarte mari, mai ales în statele vecine cu uh, Germania. Și uh, anul trecut uh, a, polonezii au trebuit să introducă transformatoare la uh, liniile de energie electrică de înaltă tensiune, ceea ce contrazice ce spunea colegul nostru, pentru că astfel se protejează rețelele de fluctuațiile prea mari, de fluxurile prea mari de energie atunci când este vânt prea puternic uh, în Marea uh, Baltică. Trebuie să fim atenți, pentru că îndepărtarea barierelor poate să fie bună pentru piață, pe de-o parte, dar pe de altă parte poate să ducă la situații grave ca cele din uh, trecut din Italia, care a avut uh, acea mare pană de curent și este un stat dependent de importurile de energie. E un text bun. Uh, cred că cele 300 de amendamente vor fi uh, bine uh, analizate și integrate într-un acord și până la urmă la nivelul UE uh, vom reuși să acționăm în așa fel încât să uh, putem ține cont și de sursele care nu sunt fiabile, de exemplu celulele fotovoltaice. Dacă știți, uh, dacă aveți celulele fotovoltaice, știți despre, știți despre ce vorbesc. Eu am trei pe acoperiș și e clar că e nevoie în orice caz de uh, o rezervă, pentru că uh, trebuie să poți reacționa rapid dacă apune soarele sau dacă uh, este îngheț la turbinele eoliene, uh, mai ales la cele din uh, centrul uh, Europei, se știe că este o sursă foarte puțin fiabilă. Cam 30% din timp se produce energie, doar atât, nu mai mult. Deci e nevoie și de un plan de rezervă. E foarte important ca pentru sursele de energie regenerabilă să avem și planuri B, rezerve sau alte surse. Republica Cehă ia măsuri în acest sens și sunt convins că și Germania ni se va alătura, pentru că nordul și estul nu sunt încă conectate în Germania. Mulțumesc foarte mult! Domnul Rübich. Mulțumesc, domnule președinte. Pregătirea pentru riscuri în sectorul energetic uh, este un subiect foarte important pentru viitor. Știm cu toții că uh, criminalitatea cibernetică, atacurile cibernetice sunt tot mai actuale și e important ca în acest raport să se discute și uh, autoritățile de reglementare din domeniul energiei. E foarte importantă cooperarea ACER și a OAREC în ceea ce privește piața internă a energiei electrice și piața internă digitală. De asemenea, e importantă colaborarea cu ENISA și împreună cu ENISA crearea unei platforme care să permită corespondența dintre aceste piețe pe viitor. Pregătirea pentru riscuri uh, joacă un rol esențial și cred că pe viitor aceste trei agenții vor juca un rol uh, tot mai important. Ar fi bine să avem aici la Comisie un raport din proprie inițiativă, să ne gândim cum putem spori sinergiile dintre aceste agenții, mai ales în domenii ca acesta. Poate uh, să organizăm și o săptămână de studiu și așa mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, vă rog! Uh, foarte pe scurt, toate dosarele sunt foarte importante și facem uh, progrese, însă e nevoie de multă muncă și dumneavoastră, domnule președinte, știu că v-ați implicat foarte mult, ați organizat numeroase audieri și așa mai departe. Dar vreau să mă refer la ce a spus colegul Paul uh, Rubi, pentru că e un subiect foarte important și cred că nu-i acordăm suficientă atenție. Suntem cu toții pentru uh, Uniunea Energiei și pentru o conectivitate sporită, dar cu cât suntem mai conectați, uh, suntem mai vulnerabili din anumite puncte de vedere, mai ales din perspectiva securității cibernetice. Cooperarea între agenții va fi esențială și cred că avem nevoie de mai multă expertiză în acest sens și de asemenea ca să vedem cum putem legifera uh, ca să ne asigurăm că uh, simplificăm situația consumatorilor printr-o conectare sporită și știu că în întreaga Uniune Europeană interesul față de securitatea cibernetică e tot mai mare și cred că și noi trebuie să luăm uh, mai în serios acest subiect și să încercăm să ameliorăm situația, pentru că, cum am spus, cu cât suntem mai conectați, cu atât suntem mai vulnerabili. Și de aceea este importantă securitatea cibernetică. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, stimate coleg! cunoaștem și problema foarte specifică și neobișnuită a țării uh, dumneavoastră. O să facem tot ce putem ca să evităm situațiile de criză în Irlanda pe viitor. O să vedeți, uh, dacă vă uitați în sală, că avem foarte mulți invitați în această dimineață. Vreau să salut un grup de vizitatori din uh, nord, uh, nordul landului Hessen, invitații doamnei Werner. Mulțumesc, doamnă Werner, că ați invitat observatori aici la Comisia ITRE. Bine ați venit la Parlamentul European, puteți să vă puneți căștile și să nu faceți nimic.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 Nu mulți au fost uh, în sală de la început până la sfârșitul reuniunii, dar unul dintre ei este domnul director Borchardt. Și vă rog să luați cuvântul în numele Comisiei Europene. Thank you very much again, Mr. Chairman, and... Mulțumesc, domnule președinte. Pe ansamblu, Comisia privește cu ochi buni toate amendamentele aduse proiectului de raport. Proiect de raport care în sine este un document excelent, aș spune, pe acest subiect așa de relevant. Dacă Comisia ar fi dorit să facă lucrurile altfel, le-ar fi făcut în direcția prezentată de domnul Niedermayer și anume, haideți să încercăm să păstrăm nivelul de ambiții, pentru că cred că proiectul de raport și numărul mare de amendamente care merg în aceeași direcție îmbunătățesc nivelul de ambiții, îl consolidează. Asta este direcția pe care ar trebui să o urmăm. Prin urmare, mă bucur să constat că majoritatea celor care au intervenit sprijină această abordare. Nu o să repet totul, pentru că domnul Zanonati, în calitate de raportor, a făcut o prezentare introductivă excelentă. A vorbit 8 minute și jumătate și a meritat să ascultăm fiecare secundă. Sunt absolut de acord cu tot ce a spus, a descris foarte bine care este miza acestui dosar. Aș avea două observații minore de făcut. În contextul actual, nu cred că vă surprinde faptul că spusele domnului Siloga nu sunt sus, su, susținute de comisie, că trebuie să suspendăm măsurile de piață, pentru că dacă vrem să avem o piață funcțională cu fluxuri transfrontaliere, trebuie să înțelegem că aceasta este esențială pentru a rezolva criza, nu este parte a crizei. Pentru că dacă ne îndreptăm prea puternic în măsurile care nu sunt bazate pe piață, ce vor fi? Măsuri baz- naționale, măsuri bazate pe export, care există în prezent și care, practic, sunt în discordanță cu principiul asistenței reciproce și a solidarității. Și acest lucru este cheie un lucru esențial când vorbim despre gestionarea riscurilor și pregătirea pentru a le face față, asistență reciprocă și solidaritate. Și prin măsuri bazate pe piață se poate realiza acest lucru. Și domnul Rubic și uh, celălalt deputat care a intervenit în această direcție uh, v-ați pronunțat cu privire la securitatea cibernetică. E un aspect cheie, propunerea dumneavoastră este binevenită și dorim să vă sprijinim pentru a avea un raport din proprie inițiativă pe acest subiect, la care să contribuim cât mai mult posibil. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule director, pentru intervenție. În, primul, uh, în prima intervenție ați avut șase minute, deci rezultatele sunt foarte bune. Tutaj u nas na sali. aș vrea să salut, să ne, să-i salut pe toți oameni, oaspeții prezenți aici. Cred că toată lumea și-a pus căștile ca să mă poată înțelege. Deci avem vizitatori din uh, Hessen și sunteți oaspeți ai colegei noastre, Werner. Ne bucurăm uh, să vă avem aici. Am ales să vorbesc în poloneză, astfel încât să puteți vedea cum funcționează interpretarea. Avem 28 de limbi vorbite în Parlament. Lucrul acesta nu e posibil nicăieri. Äh, äh, Eu voiam să vă informez äh, că există un studiu al EPRS foarte interesant în care se uh, ține cont de uh, situația globală a energiei, se analizează diferite think tank-uri, uh, iată studiul și este completat și cu o analiză pe Twitter, uh, o analiză a Twitter-ului, mă scuzați, s-a analizat ce se transmite pe Twitter în lumea întreagă și cred că pentru noi Comisia ITRE e un subiect foarte interesant. Eu aș vrea să vă rog să transmiteți și membrilor noștri acest uh, studiu, pentru că cred că reprezintă o bază bună pentru munca noastră la următoarele reuniuni. Deci, Vă mulțumim foarte mult pentru aceste observații. Cred că ar trebui să încheiem discuția în primul rând și să dăm cuvântul domnului raportor Zanonato. Mulțumesc, domnule președinte, foarte scurt. Vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă și mi-ați ascultat cele 8 și jumătate de introduce, cred că asta arată prietenia dintre Padova și Polonia. Copernicus s-a format la noi, Vitelo a studiat de asemenea la noi, Erasmus Zoleg Vitelo și un mare poet al dumneavoastră, Kocianovski, care s-a format de asemenea la Padova. Poate că Asta vă ajută să fiți așa de drăguți și de amabili față de mine. Bun, pe fond, foarte repede. Am ascultat cu mare atenție și am apreciat intervențiile, inclusiv ultima intervenție a reprezentantului comisiei. Ce pot să vă spun este că ne vedem marți pentru a ne continua discuțiile. Thank you very much, colleagues. Mulțumesc, dragi colegi. Votul va avea loc în Comisia ITRE la fel pe 11 decembrie. Începem luni la orele 19 la Strasburg, ultima sesiune pe anul acesta. La punctul diverse, vreți să propuneți ceva spre discuție? Nimic. Doar că vă rog să ne trimiteți tuturor toate documentele propuse de colegul Rubic. Următoarea reuniune are loc pe 6 noiembrie la orele 15 până la 18.30. Deci nu 14.30, ci 15, da? Vreau să subliniez. O idee excepțională să revenim la orele 15. Mulțumim și numai bine!